Bine, riprendiamo i nostri lavori. Ne reluăm lucrările. Dar dacă suntem puțin numeroși, deoarece în paralel are loc uh, o altă reuniune la care participă și membrii ai comisiei noastre. Reluăm de lucrările chiar dacă mulți dintre colegii noștri sunt în altă parte. Un punct pe care l-am uh, amânat politica de securitate și apărare comună, raportul anual pe 2018. Știți foarte bine că noi contribuim la rapoartele AFET și SEDE cu privire la altul reprezentant și acest raport care este publicat anual. Anul acesta a apărut o chestiune specifică, raportul în alte reprezentante, care a fost publicat cu o întârziere pe 15 octombrie. De obicei, publicarea se face în luna iunie și se referă și la 2018 și la 2019. Deși de, acest raport a fost publicat pe, în octombrie, AFE și SEDE au stabilit un calendar foarte strâns care prevede adoptarea deja pe 4 decembrie acestui raport. Colegul nostru Esteban González Pons a fost numit raportor de aviz la acest dosar pe 8 octombrie a fost de acord deci, să lucreze în acest calendar accelerat. Îi mulțumesc pentru asta și de asemenea va lucra doar cu o singură versiune lingvistic, eh, lingvistică în limba engleză pentru text și pentru amendamente. Dar viitoare încercăm să fie și în spaniolă. Deci îi mulțumim colegului pentru angajamentul său la acest dosar și mm, suntem siguri că va reuși să pregătească totul eh, cât mai repede cu putință. Bine, allora diamo subito, ci sarà poi una riunione straordinaria il 20. Va avea loc o ședință extraordinară pe 25 noiembrie, de asemenea, la Strasburg. Și acum îi dau imediat cuvântul domnului Esteban González Pons, care ne va prezenta uh, munca sa. Mulțumesc, domnule președinte. Gracias también a los coordinadores. Le mulțumesc și coordonatorilor care îmi permit să fac uh, această prezentare după amiază, deoarece dimineața a trebuit să particip la reuniunea Comisiei Juri. Los curriculums y los intereses de los unde se examinau dosarele și prerogativele noilor candidați la posturile de comisar. Este un aviz al comisiei noastre la raportul anual cu privire la implementarea politicii comune de securitate și apărare elaborată de Comisia Sede. E un aviz cu 13 puncte l Ați primit uh, ieri textul cu toții. Îmi pare rău că n-am putut să-l am mai înainte, dar uh, ce termeni au fost foarte strânși. Acum vă detalia pe scurt conținutul. În primul rând, am ținut să subliniez faptul că Uniunea Europeană trebuie să dispună de o autonomie strategică. În al doilea rând, un lucru care are o legătură directă cu primul punct, această politică de apărare proprie trebuie să fie sprijinită de majoritatea populației europene. Am ținut să subliniez de asemenea crearea pentru prima oară a unei direcții generale la Comisia Europeană pentru politica de apărare. Am vrut de asemenea să iau din rezoluțiile anterioare ale Comisiei AFCO o idee conform căreia unele state membre vor să creeze un Consiliu de Securitate al UE. E o propunere pe care nu o resping, însă e o propunere care trebuie să elaboreze mai mult. De asemenea, solicit elaborarea unei cărți albe cu privire la securitate și apărare, care să studieze soluțiile pentru a avea o sincronizare și coordonare mai bună și îi solicit înaltului reprezentat să înceapă eforturile pe acest uh, dosar, gândindu-se la următorul CFM. Solicit un control uh, parlamentar mai bun al politicii de securitate și apărare și cer din nou să se revizească um, exigența de unanimitate pentru anumite chestiuni, cum ar fi pentru trimiterea batalionelor de grupă, deoarece această cerință contravine cerințe cu privire la aceste batalioane care trebuie să poată fi desfășurate imediat în caz de criză. Fac o trimitere și la conferința cu privire la viitorul Uniunii Europene, deoarece eu consider că această conferință, care este evenimentul cel mai important din această perioadă, trebuie să se pronunțe în legătură cu Uniunea Apărării. De asemenea, menționez și Brexitul și nevoia de a revizui cadrul juridic al cooperării structurate permanente pentru a putea aborda participarea unor țări terțe, dacă nu vrem să excludem Regatul Unit din viitorul nostru sistem de apărare european. Reafirm angajamentul nostru față de NATO, un, un angajament compatibil cu Uniunea Apărării Europene și subliniez nevoia de a avea o capacitate autonomă de informații, care să nu fie o agenție europeană de informații, ci să reprezinte o mai bună coordonare între serviciile naționale de informații. Nu e vorba de un CIA european, e suficient ca serviciile naționale de informații să comunice între ele. Am inclus de asemenea și o reflexie în legătură cu Agenția Europeană de Apărare care nu își permite să aibă întârzieri în ceea ce este redefinirea sistemului european și, în ultimul rând, lansez un apel pentru a se clarifica funcționarea clauzei de întrajutorare, articolul 42.7 din tratat și clauza de solidaritate, articolul 222 din tratat. Până la urmă, e un aviz prudent, uh, cumpătat, care respectă competențele AFCO și subcomisiei sede, care nu vrea să inventeze nimic de la capăt, ci să sublinieze doar ceea ce a apărut deja în rezoluțiile AFCO din ultimii ani. Acum, aștept, bineînțeles, comentariile dumneavoastră, amendamentele dumneavoastră, care cu, vu, care cu siguranță vor îmbogăți textul pe care astăzi îl prezint. Însă, în ultimul rând, domnule președinte, aș avea un comentariu în legătură cu termenele. După cum știți, am putut lansa acest uh, raport doar săptămâna trecută. Am lucrat contra cronometru, practic. De aceea nu am reușit să lucrăm decât pe versiunea în engleză, printr-o procedură accelerată. Îmi cer scuze pentru asta, însă nu a depins de AFCO. AFCO a fost practic obligată să lucreze în cadrul acestei proceduri accelerate. Ceea ce nu am dorit eu să fac e să urmez uh, procedura din scrisoare, deoarece acesta nu respectă nici AFCO, nu îi respectă nici pe colegii din AFCO. Mai mult, s-a întâmplat ca data de prezentare a raportului, așa cum spunea domnul președinte, să fie 4 decembrie. Și pe 4 decembrie e și ziua când sede își va vota raportul. Prin urmare, dacă noi am fi urmat calendarul propus, SEDE ar fi urmat să voteze acest raport fără nici măcar să-l citească, să, să ne citească avizul. De aceea am solicitat președinției să modifice calendarul și să avem votul înainte de asta, pe 25 noiembrie, în cadrul unei sesiuni extraordinare AFCO de la Strasburg. Insist și deja a explicat și președintele, insist și le aduc la cunoștință colegilor în legătură cu acest lucru și îmi cer scuze că am cerut uh, organizarea acestei sesiuni extraordinare mai devreme, dar fără asta munca noastră ar fi fost inutilă și sunt sigur că președintele va ține cont de asta și în următorii 5 ani și va solicita ca AFCO să fie o comisie mult mai respectată de celelalte comisii. Da, ai dreptate, dragă Esteban. Trebuie respectați toți deputații chiar și dintr-o comisie care nu e comisia de fond. Deci nu e posibil să crezi că toți ceilalți uh, fac doar ce, ce le convine sau că sunt mai importanți. Când noi vom solicita un aviz, de pildă, către Brexit, în legătură cu Brexitul sau în legătură cu conferința cu privire la viitorul Uniunii Europene, deci va trebui să-i respectăm pe ceilalți. Trebuie să ne respectăm cu toții. Dacă nu i respectă, nici noi nu îi vom respecta. Voi spune asta. Când voi trimite propunerea, voi cere să fim mult mai respectați. Pentru că miza e respectul față de toate comisiile. Data viitoare s-ar putea să fie din cauza noastră, însă întotdeauna trebuie să le respectăm munca celorlalți. Și să le impui tuturor deputaților versiunea în engleză nu mi se pare corect, nici asta. De ce n-ar fi fost în spaniolă, în italiană sau în franceză sau în polonă? Nu-i corect. În fine, trebuie să hotărâm și să votăm. Acum vom vedea ce cred și colegii. Domnul Pisapia, raportor din umbră din partea socialiștilor, este primul care va interveni. Este Pan González Pons. Vă mulțumesc, îi mulțumesc raportorului González Pons pentru proiectul dumnealui de aviz, cu care sunt de acord în întregime. Deși în intervenția aceasta aș dori să subliniez anumite chestiuni. E, sunt interesante soluțiile dumneavoastră, sunt prudente, dar au și un caracter incisiv care e binevenit. Se desprinde din text o mare voință de a schimba lucrurile. Domnul președinte deja a luat o decizie de a organiza o sesiune extraordinară la Strasburg, tocmai pentru că nu avem cum să acceptăm așa pur și simplu că suntem puși în fața faptului împlinit. Deci se pare că cei de la AFET nu prea sunt interesați de avizul nostru, de fapt. Da, noi vom uh, înainta amendamente care nu contravin textului uh, raportului, însă sunt niște amendamente care vor aborda anumite chestiuni care au fost examinate, însă care, din punctul nostru de vedere, nu sunt suficient de clar exprimate. În primul rând, cred că merită să subliniem de fiecare dată cât de necesar e ca în fiecare rezoluție, ca în fiecare document, ca în fiecare aviz să subliniem și spunem cât de necesar e să nu mai existe această um, unanimitate la Consiliu, această exigență. Sunt de acord cu toate zbatele pe care le-am auzit în comisia noastră. Știu că marea colegilor, majoritatea colegilor sunt de acord, însă când e vorba de politica de securitate și apărare, e necesar să subliniem asta. Poate că e util să mai uh, subliniem încă un lucru și anume că ar trebui să, folosi, să ne folosim mult mai mult de ceea ce prevăd tratatele, mai ales cu privire la nevoia de a consolida politica de securitate și de apărare. Mă gândesc că la 10 ani de la aprobarea tratatului de la Lisabona, mai multe articole prin care clauza de solidaritate prevăzută de articolul 222 din TFUE E o clauză care nu a fost încă utilizată, folosită. Trebuie să spunem asta. În momentul în care vom prezenta un aviz care se referă la niște chestiuni atât de delicate cum e securitatea și apărarea comună. Încă două sugestii. cred că trebuie consolidată Agenția Europeană pentru Apărare, nu doar cu mai multe resurse economice, ci mai ales printr-un sprijin politic mai puternic, pentru că această agenție să poată coordona într-adevăr uh, eforturile în ceea ce privește dezvoltarea sau uh, prevenirea anumitor elemente care ar putea duce la un comportament uh, neprielnic securității, să zicem așa, sau uh, Uh, neprielnic uh, prezenței și rolul nostru în domeniul uh, securității și apărării comune. Și un al doilea raționament se referă la faptul că ar trebui să folosim mult mai mult articolul 444 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care prevede posibilitatea de a um, acorda uh, gestiunea crizelor unui grup de state membre. Asta nu înseamnă că am exclude celelalte state membre, însă e vorba de a găsi o mai mare mm, eficiență, de a acționa cu o celeritate mai mare atunci când sunt interese comune. Însă, dat fiind că e nevoie de un control politic și strategic din partea Comitetului uh, Strategic de la SEA, eu cred că această direcție ar putea să ne ajute să preîntâmpinăm uh, anumite situații care ulterior s-ar dovedi mult mai greu de gestionat. Nimic altceva nu am de adăugat. Îi mulțumesc raportorului, le mulțumesc colegilor și sunt de acord de asemenea cu propunerea raportorului de a avea o carte albă. O carte în albă în, în care ar fi bine, dacă e posibil, să arătăm cât de important e să avem niște reguli precise Uh, pentru anumite situații. De pildă, să se știe exact când e necesară o intervenție armatei sau și nu o intervenție civilă. Deci să găsim niște puncte în comun prin care să uh, precizăm și să arătăm că o anumită uh, situație necesită o intervenție militară, în timp ce în alte situații ar fi utilă o intervenție de alt tip. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Pisapia. Acum, pentru Renew Europe, are cuvântul domnul Gărâns, domnul vicepreședinte Gărâns. Oui, merci, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm acest raport într-o perioadă uh, caracterizată prin uh, o retragere din multilateralism uh, condusă de președintele Statelor Unite și de un sentiment de neputință. Vedem ce se întâmplă în Ucraina, vedem ce se întâmplă în Siria. Și uh, în interpretarea gradului de siguranță al majoritatea țărilor eh, europene și statelor membre NATO este înțeleasă inegal și diferit de uh, liderii lumii. Ar fi bine ca cu toții să avem aceeași viziune asupra acestui lucru. Este important să precizăm că opinia publică este pentru consolidarea politicii uh, europene de apărare și securitate. În calitate de Comisie pentru Afaceri Constituționale, trebuie să ne aplăcăm asupra mecanismelor decizionale uh, inerente acestei politici. În ceea ce privește cadrul instituțional în care se în care evoluează Comisia de Apărare și Securitate a Uniunii Europene, observăm că există anumite uh, piedici care au fost menționate și de raportorul nostru. Unanimitatea, pe de o parte, în ceea ce privește uh, declanșarea și trimiterea grupurilor tactice. Aceste grupuri tactice uh, trebuie să acționeze în exterior, respectând dispozițiile Consiliului de Securitate și uh, respectând dreptul internațional. Doctrina care este în joc nu s-a schimbat foarte mult de la începutul anilor 2000. Există și alte piedici, desigur, uh, printre ele statele membre, care fiecare își are procedurile sale. Au uh, condiții speciale, au proceduri diferite, uh, care unele sunt foarte anevoioase, altele sunt prea rapide. Merită discutate aceste aspecte cu parlamentele naționale atunci când uh, discutăm cu ele la Bruxelles. Trebuie ca luarea deciziilor să fie mai uh, să fie înlesnită, să renunțăm la unanimitate, pe de-o parte, și să invităm uh, Parlamentele Naționale să adopte aceleași măsuri în statele membre. un element pe care îl consider extrem de important este uh, ce se va întâmpla cu Regatul Unit după ce părăsește Uniunea Europeană. Știm că fără Regatul Unit apărerea europeană nu mai este ce a fost. Va trebui să găsim uh, căi și mijloace pentru a continua să integrăm uh, apărarea în dispozitivul european. Dat fiind că în tratat se acceptă faptul că bazele apărării uh, majorității statelor membre reprezintă, o reprezintă NATO, uh, Regatul Unit nu părăsește NATO, deci uh, e adevărat că unele state care sunt asociate în ceea ce privește operațiunile externe, precum Elveția, care participă la anumite operațiuni uh, derulate cu statele terțe, uh, mai precis operațiuni de menținere a păcii și pentru Regatul Unit va trebui să găsim uh, căi pragmatice de a-i păstra alături de noi în acest domeniu al apărării. Pentru că este în interesul nostru să nu se schimbe lucrurile foarte mult față de situația actuală. Nu mă refer la serviciile de informații și nici de un stat major unic al armatei. Cred că este prematur să discutăm uh, despre aceste aspecte acum. Trebuie să vedem ce se întâmplă după alegerile europene și uh, după aceea vom avea informații suplimentare care ne va ajuta să ne clarificăm pozițiile. Nu sunt alți raportori din umbră, deci dau cuvântul uh, altor grupuri politice dacă doresc să intervină. Esteban, ai cuvântul. Para agradecer los comentarios tanto Mulțumesc. Doresc să îi mulțumesc uh, domnului uh, Pisapie și domnului Gărenț. Au făcut comentarii foarte corecte. Cu toții uh, trebuie să încercăm să ajungem la un consens uh, și uh, încercăm să elaborăm un text care să ne reprezinte pe toți. Este clar că acesta va fi unul dintre marile subiecte de discuție în acest mandat și cred că nu putem renunța la aspectele constituționale ale acestei chestiuni. Problemele strategice se discută la Comisia Sede, problema bugetului uh, de apărare de asemenea se discută la sede, însă decizia finală în privința uh, sistemului european de apărare, dacă îl vom avea sau nu, este o decizie constituțională, o decizie ce ține de suveranitatea statelor membre și uh, de proiectul unei Europe Unite. Acest aviz trebuie să fac în așa fel încât uh, decizia finală privind uh, un sistem uh, al apărării european să țină de competența AFCO, pentru că e vorba de o decizie constituțională. Și aștept alte contribuții din partea colegilor. Sper să continuăm să lucrăm împreună la acest prim aviz asupra unei chestiuni foarte importante în acest mandat. Trebuie ca această temă să fie una importantă și în conferința privind viitorul Europei, pentru că trebuie să discutăm acolo, din perspectiva constituțională, despre apărarea la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom prezenta acum programul. Amendamentele se vor depune până pe 14 noiembrie, până la orele 5 după amiază. În limba engleză vă rog să depuneți amendamentele. Raportorii din umbră se vor reuni pe 18 și 19 noiembrie. Votul va avea loc pe 25 noiembrie la Strasburg. Apoi și pe 4 decembrie mai are loc o reuniune, însă mai bine votăm pe 25 pentru că Trebuie și colegii de la AFET să fie informați. În ianuarie sau în februarie vom vota la plenară. Cam aceasta este calendarul lucrărilor noastre. Pero eso está aquí, no. No dime. Ahora hacemos, vamos a informar uh, del. We want to, to inform the, the results of the coordinator meeting. Trebuie să vă aduc la cunoștință concluziile reuniunii coordonatorilor din această după-amiază. Rangel este persoană de contact cu AFCO pentru a discuta um, statutul ombudsmanului. Lucrurile nerezolvate, dreptul de anchetă, președintele va trimite Consiliului și Comisiei o scrisoare pentru a relansa dialogul cu aceste două instituții în legătură cu propunerea Parlamentului privind exercitarea dreptului său de anchetă. Serviciul juridic al Parlamentului va trebui să elaboreze un aviz în legătură cu comentariile Consiliului din octombrie 2018 în legătură cu ultimul document oficial AFCO. Misiunea în Irlanda, coordonatorii sunt de acord uh, să insistăm asupra importanței AFCO ca și competen- Comisia Competentă pentru Articolul 50 pentru a organiza uh, cât de curând o misiune în Irlanda și Irlanda de Nord. Uh, acest lucru îl voi promova și la grupul uh, de coordonare cu Brexit. Voi insista asupra acestei căi de acțiune, însă avem nevoie de susținerea liderilor grupului nostru. Mâine și poimne la plenară Dacă uh, doriți uh, să, să cunoașteți poziția noastră în legătură cu, uh, cu misiunea în Irlanda și în Irlanda de Nord, președinții grupurilor politice și alți reprezentanți mă pot contacta. În legătură cu programul de cercetare am, ne-am dat acordul În legătură cu programul de lucru AFCO, am discutat, însă rămân câteva puncte, două, trei, care au rămas deschise. La următoarea reuniune vom aproba și programul de lucru al AFCO. intrat anche Guy Verhofstadt. Da, văd că a sosit și Guy Verhofstadt. Putem trece la ultimul, următorul punct, retragerea regatului din Uniunea Europeană. După ultima reuniune extraordinară AFCO din 21 octombrie, ocazie cu care am discutat cu domnul uh, Barnier, uh, despre conținutul acordului închis în data de 17 octombrie. Schimbările cele mai importantă dusă textul acestui acord se referă la protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord. A fost schimbată și declarația politică pentru a ține cont de dorințele noi ale Regatului uh, Unit, ne vorba de relațiile viitoare cu Uniunea Europeană. După aceste negocieri și adoptarea acordului în data de 17 octombrie, Consiliul a modificat proiectul de decizie privind încheierea acestui acord și l-a transmis împreună cu textul actualizat al uh, acestui acord Parlamentului. În plenarea, în deschiderea plenarei din 21 octombrie, președintele a anunțat convenirea conferinței președinților în zilele următoare pentru a discuta uh, etapele uh, procedurale ulterioare. Secretariatul a transmis toate documentele mm, importante și relevante pentru tuturor uh, membrilor Comisiei AFCO. Când vine vorba de procedură, comisia noastră este competentă pe fond și celelalte comisii care participă sunt în acest moment următoarele. TRAN, PETI, LIBE, Juri, INTA, IMCO, MV, Ample și AFET și au timpul să participe la această procedură, să-și transmită avizele, pentru că am fost mult mai îngăduitor decât a fost AFET uh, vis-a-vis -vis de avizul pentru apărare. În data de 21, coordonatorii de la AFCO au confirmat că, așa cum a decis conferința președinților, Comisia AFCO, AFCO va începe imediat examinarea acestui acord. Însă, nu va fi adoptat niciun pas uh, oficial uh, din punct de vedere procedural decât după încheierea procesului de ratificare de către Regatul Unit. Deci noi suntem pregătiți, însă nu putem face niciun pas înainte, înaintea încheierii procedurii administrative de către Guvernul și Parlamentul Regatului Unit. În momentul în care va cam, din momentul în care Camera, com, Camera Comunelor va trimite propunerea, sem, semnătura pe acest acord uh, la Palatul Buckingham, vom putea să trecem și noi la acțiuni concrete. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Și apoi, când vine vorba de calendar, trebuie să vă aduc aminte că regatul, Parlamentul Regatului Unit a adoptat o, o, o decizie în sensul organizării uh, alegerilor anticipate în data de 12 decembrie. Parlamentul britanic a fost dizolvat în data de 6 noiembrie și um, data reconvenirii sale este 17 decembrie, deci nu, și nu există niciun calendar prevăzut uh, după aceste alegeri. Noul guvern va lua o decizie despre care va fi procedura de urmat, mai ales uh, când vine vorba de adoptarea acestui acord de retragere înainte de 31 ianuarie dacă dacă se va pleca de la același proiect de lege în sensul retragerii din Uniunea Europeană, acesta va trebui să fie rediscutat de la zero. Și toate măsurile legislative care se bazează pe proiectul respectiv de lege nu mai sunt în vigoare acum. Care este rolul Parlamentului European și a Comisiei AFCO? Ținând seama de toate aceste decizii amintite, amintite și anume Comisia AFCO Um, trebuie să examinez acest acord fără a lua pași concreți înaintea definitivării procesului de ratificare, Parlamentul European și Comisia noastră în special vom examina uh, acest text, ceea ce nu reprezintă decât continuarea activităților de examinare a acestui acord din uh, acest an ace- această activitate de control va fi uh, scopul activităților comisiei noastre în următoarele săptămâni până la încheierea acestei uh, proceduri. Astăzi a avut loc uh, reuniunea grupului de coordonare privind uh, Brexitul, unde sau la care au participat reprezentanți din partea comisiilor competente. Toți uh, membrii Comisiei AFCO au putut să participe la această reuniune și tocmai de aceea am început cu o mică întârziere reuniunea comisiei noastre și după aceste scurte explicații o să dau cuvântul coordonatorilor și apoi lui Giffer Hofstadt, coordonatorul uh, grupului de pilotaj privind uh, Brexitul. Danuta este prima. Începem cu coordonatorii și, și în concluzie Giffer Hofstadt acum. Mulțumesc. Doream să spun că majoritatea dintre noi de curând am petrecut foarte mult timp gândindu-ne, dacă Brexitul poate fi realizat sau nu și de ce nu ar fi realizabil? Este un proces uh, lipsit de orice precedent în care o economie modernă de importanță globală, după o perioadă de 45 de ani în care s-a bucurat de preferințe comerciale pe o piață unică, decide în mod voluntar să plece din piața respectivă. Este o daună autoindusă din punct de vedere economic și cu consecințe pe plan uh, politic, desigur. Și am văzut că foarte mult timp nu s-a întâmplat nimic, dar ați menționat două date, domnule președinte și anume Camera Comunelor și Consiliul European au extins Brexitul, au amânat Brexitul până la sfârșitul lunii ianuarie și a doua dată importantă pe care ați menționat-o, 12, 12 decembrie, când sunt organizate alegeri în uh, Regatul Unit. Britanicii vor participa la alegeri pentru a alege viitoarea guvernare și rezultatul acestor alegeri va fi fie că uh, retragerea din Uniunea Europeană va avea loc în temeiul acordului uh, încheiat de Boris Johnson sau alegerea unui nou guvern și aici cred că ar trebui să precizez faptul că s-ar putea să apară și posibilitatea organizării unui alt uh, referendum. Nu putem exclude niciun alt rezultat considerat de mulți ca fiind probabil, și anume să fie ales un nou parlament care să fie incapabil să ia niște decizii obligatorii, astfel încât după 12 decembrie să ne regăsim în aceeași situație, ca și cum uh, n-am fi părăsit uh, acea sală. Deci trebuie să ținem cont și de această posibilitate. În mass media se vehiculează uh, informații uh, din domeniul economic, economia britanică nu s-ar descurca prea bine, dar și în Europa există mulți factori care ne indică posibilitatea apariției unei um, recesii economice și, și, ace- și această recesie economică poate depinde și de ce se va întâmpla cu Brexitul. Și m-aș mai referi și, și la alte chestiuni legată de Brexit. În primul rând, a existat această, acest um, angajament din partea actualului prim-ministru Boris Johnson, și anume că dacă va câștiga alegerile după 12 decembrie, va continua cu uh, proiectul de lege de retragere din Uniunea Europeană, a cărui, a cărui parcurs uh, procedural a fost suspendat, a fost întrerupt. Deci s-ar putea să revină pe uh, ordinea de zi să aibă o relevanță în modul în care funcționează lucrurile în Parlamentul Britanic. Însă, provocarea pentru noi este următoarea. Amendamentele care pot fi depuse, modul în care pot, poate fi modifi- pot fi modificat acest proiect de lege, uh, pot fi atât de extinse încât acordul de retragere cu care am fost noi de acord și protocolul anexat acestuia ar merge, nu ar, ar fi modificată, ar, ar avea o altă natură. Și în toate documentele oficiale se insistă asupra faptului că acordul de retragere nu poate fi redeschis. Deci este un risc cu care ne confruntăm. Ne confruntăm și cu un alt risc. Există și riscul să nu se întâmple mare lucru până de Crăciun. Și mă uitai și la Richard, pentru că uh, toate și atunci asta ar însemna că toate aceste activități de după alegeri pot fi demarate abia în ianuarie și atunci din nou nu avem suficient timp necesar pentru ratificarea acestui acord. Și între timp, dragi colegi, după cum știți, în uh, Parlamentul European există în continuare o delegație completă britanică, inclusiv uh, uh, prietenii noștri din uh, partidul uh, Brexit, și apoi să nu uităm scrisoarea transmisă de Ursula von der Leyen primului ministru Boris Johnson, în care îi cere propuneri de comisari, uh, scrisoare la care până acum nu a primit niciun răspuns și există și o participare ad hoc la niveluri diferite uh, administrative în Consiliu din partea delegației britanice și în același timp um, trebuie să ne așteptăm sau așteptăm o cooperare loială din partea părții britanice o precondiție pentru ultima amânare conferită. Deci este o situație destul de dificilă și nici nu o să mai spun nimic uh, vis-a-vis -vis de condițiile necesare pentru uh, a, ca noi să ne dăm consimțământul. Ultima chestiune pe care aș mai menționa, o chestiune importantă. De curând au fost, am auzit din nou niște zvonuri, niște observații care ne atrag atenția asupra posibilității ca Regatul Unit să se îndepărteze de dreptul comunitar, uh, de standardele europene după ce se retrag din Uniunea Europeană. Am înțeles că există deja uh, intenția mm, de reglementării în sectorul financiar. Sunt chestiuni la care s-a referit și Michel Barnier Um, când vine vorba de negocierile viitoare, egalitatea măsurilor um, va avea un rol important și s-ar putea ca acest lucru să fie destul de dificil pentru că va exista această tendință de a um, dilua reglementarea și de a avea o adevărată divergență față de uh, Uniunea Europeană. Muchas gracias, señor presidente. Eh, bien, no, tuvimos la ocasión de Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia să facem o primă evaluare cu domnul Barnier când a venit să ne prezinte acordul la care ajunsese. Un acord care uh, cuprindea schimbări uh, substanțiale față de prima versiune a acestui acord. După cum știm, uh, acordul a început să fie procesat întâi în uh, Camera Comunelor, însă primul ministru a decis să oprească procesul pentru a convoca alegeri. Și aceasta este faza în care ne aflăm în acest moment. Este evident că poporul britanic, prin reprezentanții săi uh, din Camera Comunelor, este cel care trebuie să ia o decizie asupra acestui acord. Nici eu și nici uh, grupul meu uh, nu suntem în măsură să le spunem uh, britanicilor cum să acționeze, dacă trebuie sau nu să valideze prin votul la alegerile generale forțele politice care susțin acest acord, care practic reprezintă, reprezintă Partidul Conservator. Dar analizând versiunea actuală a acestui acord, este ușor de înțeles că sunt și alte forțe politice, adică laburiștii, care sunt membrii grupului meu politic, care înțeleg fie un acord mai bun, atât pentru Regatul Unit cât și pentru uh, restul Uniunii Europene, un acord mai bun în sensul că, așa cum uh, am putut vedea în discuțiile cu domnul Barnier, <coughs> Există lucruri care ar putea fi mai bune, adică acea clauză referitoare la menținerea unui standard comun de drepturi sociale și de mediu um, era transferată din partea obligatorie, um, adică prin um, acea declarație politică. Partidul Laburist a susținut că e mai bine uh, ca Regatul Unit uh, să rămână în piața internă și în Uniunea Vamală dacă va părăsi Uniunea Europeană, lucru care este pozitiv pentru uh, Uniunea Europeană, pentru că se creează mai puține perturbări decât în cazul unei uh, ieșiri, unui Brexit în care Regatul Unit devine o țară terță și trebuie să negocieze un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și de asemenea, laburiștii susțin că ar fi mai bine să uh, întrebăm din nou poporul, să se întrebe din nou puterul, poporul britanic dacă preferă un, preferă un astfel de acord sau dacă preferă să rămână membru al uh, Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, scenariul politic uh, în Regatul Unit este deschis, se pot întâmpla multe, trebuie să acordăm suficient uh, timp ca să se Um, afle aceste necunoscute la timpul potrivit în Regatul Unit. Și să vedem dacă este cazul să se organizeze un nou uh, referendum pentru confirmarea acordului sau uh, pentru uh, optarea la a rămâne membru al uh, Uniunii Europene. Președintele Macron și alți lideri politici importanți uh, cred că este mai bine să încercăm să accelerăm procesul în sensul că Brexit uh, reprezintă cheltuieli mari de energie, consumare de energie și de timp și ne distrage atenția de la chestiuni foarte importante, precum combaterea schimbărilor politice, scena geopolitică mondială, rolul Rusiei, rolul Statelor Unite, poziția Chinei. Acestea sunt uh, lucruri adevărate, dar la fel de adevărat este că Brexitul este un factor care slăbește foarte mult Uniunea Europene, tot din punct de vedere geopolitic, demografic, politic și economic. De aceea, cred că în cazul de față nu este bine să ne grăbim și uh, Parlamentul European cred că trebuie să aibă poziția uh, răbdătoare, să așteptăm ca Regatul Unit să ia o decizie definitivă și după aceea, dacă se aprobă un acord sau un acord îmbunătățit, va trebui să îl proceseze Parlamentul, să ne acordăm avizul și să vedem dacă la sfârșit uh, se ia o decizie, o decizie democratică de a rămâne în Uniunea Europeană de către britanici. Asta mi-aș dori eu la nivel personal, dar până la urmă aceasta este uh, decizia suverană a poporului britanic. Mulțumesc, domnul Duran. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem uh, decât uh, un, uh, o voce de la Renew în numele domnului Giefer Hofstadt, căruia îi vom da cuvântul și îl vom lăsa să exprime. Aș vrea să fac două observații. De fiecare dată spun același lucru, însă voi repeta. Avem foarte multe, multă susținere pentru britanicii care combat uh, minciunea celor care au susținut Brexitul de ani de zile. Vreau ca irlandezii, scoțienii, britanicii uh, în general să știe că le suntem alături. Așa cum uh, a spus și Domenic, cu toții dorim că ei să rămână în Uniunea Europeană pentru că considerăm că locul Regatului Unit este alături de noi. Uh, așa cum uh, este și cazul Irlandei și așa ne dorim să se întâmple. Cred că vorbesc uh, în numele multor oameni când îmi exprim din adâncul inimii cel, cea mai mare susținere pentru britanici. Domenic, nu e vorba că ne dorim să accelerăm procesul. Cred că președintele Macron Uh, ca noi toți, dorește să rămână Regatul Unit uh, în Uniunea Europeană. Dar trebuie să facem presiuni, trebuie să facem presiuni asupra lor, pentru că uh, noi ceream alegeri și iată că au loc noi alegeri, cerem și un nou referendum și oricum trebuie recunoscut că facem progrese. Boris Johnson uh, nu uh, înțelege prea bine noțiunea de dialog de pace. Trebuie să, uh, înțel- să intrăm, prin urmare, în dialoguri care se desfășoară în funcție de raportul de forțe. Au fost spuse multe lucruri și sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorii mei și noi verzii, la fel de mult ca și liberalii ne dorim ca Regatul Unii să rămână în Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, aș avea doar câteva observații de natură tehnică. În primul rând, am tot amânat Brexitul. Însă, acordul de retragere este în continuare valabil. Dar uh, perioada, uh, sfârșitul perioadei de tranziție nu, a, nu, nu s-a schimbat, deci uh, perioada de tranziție a devenit tot mai scurtă. Și ținând seama de faptul că perioada de tranziție fusese gândită pentru ca noi să avem timpul, dacă va avea loc Brexitul vreodată, pentru a negocia uh, relațiile viitoare. Ținând seama de cât de dificil ne-a fost până acum să negociem retragerea din uh, Uniunea Europeană, negocierea unui acord de liber schimb cuprinzător sau despre ce va fi vorba apoi pe viitor, într-un an și jumătate, în condițiile în care am avut nevoie de 9 ani de zile pentru a, nego- pentru a negocia acordul de liber schimb cu Canada. Mi se pare um, că nu are niciun sens ca dacă convenim o retragere pașnică, uh, să reintrăm într-un calendar, într-un calendar extrem de strâns pe care tot trebuie să-l uh, prelungim. Deci eu nu cred că are rost să avem această abordare și aș dori să vă atrag atenția și asupra situației generate de mm, comisarul britanic. Colegii conservatori uh, ne spun că Boris Johnson nu are nicio intenție să propună vreo persoană pentru postul de comisar. Nu știu, poate își va schimba părerea, însă uh, Comisia AFCO cred că trebuie să se gândească și la um, consecințele juridice ale investirii unei uh, comisii care nu este completă. Și întrebarea dacă acordul de retragere poate fi redeschis, l-am redeschis pentru Boris Johnson, dacă va veni un nou guvern în Regatul Unit, cred că există posibilitatea și există, da, există posibilitatea ca acordul de, retre, de retragere să fie să fie cerut și atâta vreme cât rezultatul va fi unul mai bun pentru toți cetățenii europeni, fie cei care trăiesc pe Europa continentală sau pe insulele britanice, ar trebui să facem tot ceea ce ține de competențele noastre pentru a servi intereselor cetățenilor noștri. Și în fine, din punct de vedere al uh, calendarului, uh, perioada cea mai riscantă va fi uh, momentul în care va trebui să adoptăm cadru financiar multianual, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă Regatul Unit va, va participa la negocierea viitorului cadru financiar multianual, atunci Regatul Unit își ia angajamentul că va finanța bugetul pe următorii șapte ani. Mulțumesc! Domnule Freund, coordonatorul din partea ID nu este, nu este prezent. Domnul Burjoa. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Ne regăsim într-o situație în care procedura democ- democratică trebuie să se încheie în Regatul Unit, trebuie să așteptăm rezultatul uh, scrutinului de acolo. Există trei posibilități. Fie Regatul Unit uh, rămâne stat membru a Uniunii Europene, ceea ce ar fi cea mai bună situație, însă Brexitul a devenit între timp o sagă încât nu mai putem ști cum se va putea încheia. Există și o a doua posibilitate ca acest acord să intre, să intre în uh, vigoare. Este un acord care ține seama de interesele ambelor părți Uh, apără interesele europene, integritatea pieței unice, de exemplu, ține cont de respectarea acordului de pace din uh, Vinerea Mare și uh, ține cont de respectarea drepturilor cetățenești. În grupul de coordonare pentru Brexit trebuie să ne trebuie să insistăm asupra caracterului reciproc al respectării drepturilor cetățenești a europenilor care trăiesc în um, Regatul Unit și a britanicilor care trăiesc pe continent. Și în plus, după cum a spus și, col- și colegii, trebuie să ne gândim și la relațiile viitoare, pentru că am avut nevoie de mult timp pentru a um, încheia uh, acordul de liber schimb cu Canada și pentru standard, standardele de, când vine vorba de standardele de producție, există niște standarde care trebuie să fie respectate și sperăm că toate aceste negocieri pot fi încheiate cât mai repede posibil. În plus, am putea să ne gândim la depășirea acestui acord, o colaborare mai strânsă, când vine, când vine vorba de programul Erasmus, de colaborare științifică cu universități și așa mai departe. Și, în plus, sperăm că în continuare britanicii să participe la programele de cercetare uh, europene și s-ar putea să există și un scenariu extrem de negativ, un așa numit Brexit dur, în lipsa oricărui acord de retragere, cu intrarea în vigoare a tarifelor vamale în temeiul organizațiilor, Organizației Mondiale a Comerțului, ceea ce ar fi un dezastru pentru actorii economici. Însă, cred că trebuie să, ne, să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Um, lipsa unui acord, uh, acordul pe care l-am uh, negociat, Um, continuarea unor relații de viitor pozitive în lipsa unor adevărate piedici uh, comerciale și sperăm că se, um, vom putea continua aceste relații pozitive între Gatul și Uniunea Europeană, dar trebuie să fim pregătiți pentru toate aceste posibilități și trebuie să lăsăm uh, procedura democratică din uh, Regatul Unit să se încheie. Mulțumesc, doamna Anderson, aveți cuvântul. Thank you, Chair, and I just... Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, îi ascultam pe colegi, mă gândeam, <laughs> când cineva a vorbit că e practic uh, un rău autoindus, o leziune autoindusă, da, da, are de suferit și procesul de pace și procesul politic din Irlanda. Și de aceea țin să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți pentru organizarea unei misiuni în Irlanda și la granița cu Irlanda de Nord deoarece cei care locuiesc acolo, în Irlanda de Nord, sunt foarte îngrijorați uh, în ceea ce privește drepturile lor cetățenești. De Susa, care uh, trebuia să-l ajute pe soțul ei spitalizat în Statele Unite ale Americii, deci a cerut ajutorul, deci nu putea să facă asta. Știm ce solicitări are guvernul uh, britanic față de toți cetățenii. Problema cetățenilor irlandezi din Irlanda care nu au dreptul de a cere mm, statutul de reședință e incompatibil cu acordul de retragere și cu legea acordului de retragere prezentată de guvernul britanic. Și asta ne îngrijorează foarte mult. Și am discutat deja cu Michel Barnier și cu Task Force um, la articolul 50 în legătură cu interpretarea uh, legislației de punere în practică la nivel național. Uh, cei de la Task Force 50 uh, ne-au spus că nu pot fi afectate drepturile și obligațiile juridice create de acordul de retragere. Asta conform dreptului internațional. Și când ai o lege internă care nu poate justifica nerespectarea obligațiilor ce decur din dreptul internațional, e clar că ar trebui să se implice Comisia AFCO, deoarece obligațiile guvernului britanic includ, um, au un efect direct și prevăd de asemenea o, un mecanism efectiv de soluționare a litigiilor pentru a asigura conformitatea. Dacă avem situații, o anumită situație, de exemplu, dacă se va retrage legea acordului de retrage care e incompatibilă și serviciile juridice ne spun că nu putem avea o astfel de situație când legislația internă să nu respecte dreptul internațional, e bine, clar, asta e o sursă de îngrijorare pentru această comisie, deoarece sunt afectate drepturile cetățenești din Irlanda de Nord și din întreaga Uniune Europeană, deci din cauza acestei modalități de interpretare. S-au menționat de asemenea legăturile legate de intențiile establishmentului britanic, care nu mai vrea condiții egale de participare la negociere prin această lege a retragerii și de reglementarea serviciilor financiare. Cred că uh, e ceva care poate reprezenta o sursă de îngrijire, dar și drepturile lucrătorilor, lucrătorii part-time, de pildă, care mm, vor avea probleme în ceea ce privește plata concediilor. Deci o salarizare în condiții egalitare s-ar putea să fie pusă sub semnul întrebării și protecția mediului de asemenea. Vom avea standarde diferite într-o anumită parte a Irlandei care va putea polua mai mult, să zicem așa, decât sudul Irlandei, sudul insulei. Și am auzit astăzi și îngrijorări legate de faptul că vor exista două sisteme juridice. Pe de o parte se va aplica Curtea de Justiție Europeană, dar și dreptul britanic. Deci s-ar putea să avem o situație în care această comisie ar trebui să evalueze ce anume are întâietate, obligațiile internaționale, Curtea de Justiție Europeană sau Curtea Supremă Britanică. Deci noi, cei din nordul Irlandei, trebuie să înțelegem în ce măsură ne sunt protejate drepturile și dacă ne permitem sau nu să avem un acces uh, și să ne exercităm uh, drepturile, chiar dacă avem uh, reședința în nordul Irlandei așa cum se stabilea în raportul acela comun din decembrie. Acum, indiferent care uh, va fi uh, propunerea finală, să nu uităm că domnul Macron a cerut o soluție până la urmă. El i-a spus premierului britanic că există o soluție la problema Brexit și anume o um, unitate a Irlandei. Însă, bineînțeles, cu condiția să hotărască acest lucru cetățenii irlandezi. Și să nu uităm de asemenea că există multe conversații în legătură cu pregătirea unor modificări constituționale care trebuie să aibă loc în Irlanda pentru ca cetățenii din Irlanda de Nord, care sunt cetățeni europeni, să își vadă drepturile protejate. De conclusion Mr. Velosa. Domnul Silva Pereira mai sunt alți membri, domnul Corbett, domnul Silva Pereira. You, um... Mulțumesc. Bineînțeles că, iată, avem o nouă amânare a Brexitului și organizarea de alegeri în Marea Britanie. Doar după aceea vom ști dacă acordul de retragere va fi aprobat sau nu dacă vor fi adoptate amendamente sau dacă vom avea o propunere diferită de acord de retragere sau dacă se va organiza și un referendum la sfârșitul acestui proces în Marea Britanie. E clar că nu e momentul ca Parlamentul European să discute despre conținutul acordului de retragere, deci despre care s-a discutat deja și atitudinea noastră politică acum nu poate fi decât una de așteptăm și să vedem. Bineînțeles că ne vom continua planurile de urgență dacă cumva nu va exista un acord pentru ieșirea Marii Britanii și se va face o ieșire deci fără acord și dacă va fi nevoie să aplicăm astfel de condiții și ne vom menține continua măsurile pregătitoare pentru a ocroti drepturile cetățenilor. Și Giver Hoștad ne va spune mai multe în legătură cu acest subiect și în legătură cu uh, munca pe care am făcut-o în această privință. Cineva a spus un comentariu interesant. De ce e atât de greu Brexitul? Eu am o părere puțin diferită. Brexitul e atât de dificil de dus la capăt, deoarece s-au vândut practic niște iluzii în timpul campaniei pentru referendum. Niște iluzii care nu pot fi atinse, nu pot fi îndeplinite în niciun caz. Nu poți să ai și Brexit și să dai impresia că totul va fi simplu și că va rămâne așa cum e. această idee de a prelua înapoi controlul în legătură cu propriile reguli se bate cap în cap cu ideea de a nu avea control la frontiere, deci e o contradicție în termen, practic. Nu poți avea un acord ambițios de liber schimb cu zero taxe vamale, cu zero cote și contingente, deci cu zero peste tot, și în același timp să nu menții um, o anumite condiții egale de participare pentru a păstra standardele și integritatea pieței comune. Nu poți spune că vrei să preiei controlul frontierelor și al migrației fără să protejezi drepturile cetățenilor europeni. Nu le poți spune oamenilor că vei uh, economisi banii pe care îi vei investi în sistemul național de sănătate ca și cum nu ai avea deja niște angajamente financiare față de Uniunea Europeană. Deci problema reală este că toate aceste promisiuni făcute, toate aceste iluzii de șarte pur și simplu nu au cum să fie îndeplinite și de aceea acum avem o nouă versiune a acordului de retragere, pentru că premierul Johnson a acceptat până la urmă ceea ce Partidul Conservator pusese și înainte, și anume că niciun premier britanic nu va accepta controle la frontiera dintre Marea Britanie și Irlanda de Nord. Și nici o dezaliniere de reglementare în Irlanda de Nord. Deci, practic, regulile de TVA vor fi aplicabile în continuare în Irlanda de Nord. Singurul motiv pentru care acordul de retragere a fost posibil a, fost, a putut fi negociat cu Marea Britanie e că guvernul până la urmă, guvernul britanic a acceptat până la urmă faptul că promisiunile făcute populației în timpul campaniei pentru referendum nu sunt niște promisiuni care pot fi duse la bun sfârșit, nu pot fi îndeplinite. Însă asta s-a discutat. Se discută în campania electorală, deci poziția noastră, după cum spuneam, e hai să așteptăm să vedem ce se va întâmpla după aceea în detaliu cu acordul de retragere dacă va fi, bineînțeles, aprobat și de Parlamentul de Camera Comunelor. Mulțumim, domnul Corbett. Thank you very much. Uh, <clears throat> personally, I think both Danuta Hübner and Pedro were right in there. Da, și Danuta și uh, Pedro o dreptate. Da, părea contradictoriu ce spunea eu, dar asta într-adevăr, da, se a, dovedește a fi un proces foarte dificil. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, domnul președinte, cu privire la calendar. Să așteptăm rezultatul alegerilor din Marea Britanie. Bineînțeles că totul va depinde deci, de acest rezultat al alegerilor. Dacă să ne gândim la termenul cel mai scurt, în cazul în care vor câștiga conservatorii o majoritate clară în Camera Comunelor și atunci vor accelera procesul de ratificare a acordului de retragere, chiar dacă vor porni de la zero, în practică asta ar însemna că în ianuarie Camera Comunelor va analiza dosarul. În decembrie e greu. Alegerile sunt pe 12, numărătoarea voturilor va fi poate până pe 14, Parlamentul se va reîntâlni doar pe 17, de deci săptămâna de după vor fi membrii noi. Doar după vacanța de Crăciun se va putea discuta despre asta în Camera Comunelor. Chiar și în această ipoteză, care sper eu să nu se adeverească, uh, va fi foarte greu ca Parlamentul European să prelucreze totul. Trei lecturi uh, comune la Lorzi, după aia din nou în Camera Comunelor, dacă Lorzi iau amendamente, după aia se ajunge cu textul în Parlamentul European. Deci uh, calendarul devine și mai strâns. Și poate că atunci va fi nevoie de o extindere tehnică. Însă, același scenariu ar fi următorul conservatorii să nu câștige majoritatea locurilor din Camera Comunelor, acum, din Parlamentul Britanic, și sperăm ca partidele de opoziție mm, aibă un alt rezultat, însă nu uităm că fiecare partid de opoziție, verzi, liberal naționali, uh, naționaliștii scoțieni uh, din țara Galor, cu toții cer organizarea unui alt referendum cu privire la Brexit, cu privire la rezultatul final. Și asta se justifică din motivele pe care le-a exprimat Pedro. Deci totul s-a dovedit a fi foarte diferit de ceea ce au promis unii de aici. Domnul Farage văd că nu este în sală. Deci cei din partidul său de Boris Johnson. Deci au făcut alte presiuni în campania electorală de acum uh, trei ani și jumătate. De aceea s-ar justifica să ne întoarcem și să cerem părerea populației. Laburiștii, un alt partid de opoziție, cu fine și Pedro, și-ar dori o renegociere a acordului înainte de a organiza un alt referendum, pentru a avea un acord care, dacă am votat totuși să ieșim, să fie un acord care să ne apropie mai mult de Uniunea Europeană decât își dorește Boris Johnson. Și asta nu ar însemna de altfel o renegociere a acordului de retragere. Ar fi vorba mai ales despre viitorul cadru declarația politică, de care să ne preva, să prevadă rămânerea noastră în Uniunea Vamală și în piața unică, să fim siguri că nu vom uh, aduce atingere integrității acesteia. Deci când vom avea acel referendum, să se aleagă între un Brexit care e mai puțin dăunător decât cel prezentat acum sau să se aleagă pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Însă să fie opțiune rămânerea în Uniunea Europeană. Și dacă să vă uitați la sondaje, există șanse ca britanicii să, ră- să voteze pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Însă pentru organizarea unui referendum vom avea nevoie de încă o extindere. Și văd că prietenii domnului Macron sunt conștienți de asta și trebuie să fie conștienți de asta. Da, e nevoie de timp pentru această perioadă de tranziție. Dacă această clauză nu se schimbă, eu cred că merită să se acorde o extindere în o astfel de situație. să am mai vorbit și de faptul că Uniunea Europeană consumă mult timp și energie cu toate acestea. Da, e adevărat, așa e. Însă, în momentul de față, nu va fi nevoie de mult timp în plus. Deci nu, va, nu ar trebui să vă împiedice pe restul țelor din Europa să vă ocupați de celelalte chestiuni, chiar și CFM-ul, care uh, încă va mai dura luni până să fie adoptat. Nu trebuie să vă lăsați uh, impresionați de suișurile și coborușurile din Marea Britanică. Dați-ne o șansă să rezolvăm uh, lucrurile și dacă nu există o cooperare loială din partea lui Johnson, dacă nu numește un comisar, există căi de a soluționa asta. E problema britanicilor dacă nu numesc un comisie și din punct de vedere juridic Uniunea Europeană are la disponibilitate anumite căi de a face față în astfel de situații dacă într-adevăr va fi nevoie. Deci merită să le dăm timpul britanicilor să-și soluționeze în mod democratic uh, și intern acest proces, indiferent de rezultatul final. Acesta este apelul pe care eu vi-l lansez. Și sfârșesc cu o scuză, domnule, cum trebuie să particip la alegeri la o altă uh, clădire peste șase minute, deci va trebui să vă părăsesc peste două minute. Îmi cer scuze deja pentru asta. Mulțumim, domnul Scholz. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Deja s-au spus foarte multe și sunt de acord cu mulți colegi. Poate că nu e de nu e sarcina noastră să discutăm în legătură cu situația internă din Marea Britanie. Însă, bineînțeles, există două date cheie. 12 decembrie, bineînțeles, și toată lumea urmărește cu mult interes rezultatul acestor alegeri. Bineînțeles, diferite grupuri politice vor interpreta în mod diferit rezultatul uh, obținut de diferitele partide politice. Însă toate aceste partide, în ciuda caracterului lor politic diferit, deci cu toții sunt afectați de Brexit. Și încă o dată cheie 31 ianuarie. Grupul de pilotaj uh, extins a discutat despre chestiunea drepturilor cetățenilor și am spus clar, s-a spus clar soluționare 100% a drepturilor cetățenești trebuie să fie obiectivul nostru și principalul uh, subiect dezbătut în Parlamentul European. E o îngrijorare atât pentru britanicii care locuiesc în UE, cât și pentru cetățenii din cele 27 de state membre care locuiesc în Marea Britanie. Asta am ținut eu să subliniez. Și o a doua chestiune, deoarece e vorba și de viitorul Uniunii Europene, și vom avea o dezbatere în legătură cu asta, această conferință prevăzută în următorii doi ani, eu cred că ar trebui să facem legătura între cele două. Bineînțeles că toată lumea judecă acum de ce să nu se întâmplă Brexit-ul și da, au fost iluzii, deșarte, vândute, fake news. Însă noi trebuie să arătăm în mod clar și concret cum Uniunea Europeană își duce la bun sfârșit politicile în toate domeniile și fiecare cetățean individual trebuie să-și dea seama ce avantaje are, ce beneficii are de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană. Și asta e întrebarea pe care trebuie să ne punem. Richard, tu ești optimist în ceea ce vește viitorul. Însă asta presupune că ar trebui să ne punem pe treabă și să ne întrebăm în ce domenii trebuie să se îmbunătățească funcționarea instituțională a Uniunii Europene, dar bineînțeles să vedem conținut cu conținut cum sunt politicile noastre cetățenii din Grecia, bineînțeles, vor judeca lucrurile diferit decât de cei din Germania, din uh, perspectiva experienței de austeritate prin care au trecut. Și un țăran francez, din producția agricolă franceză, bineînțeles, va avea o, uh, o altă părere despre relații comerciale cu țările Mercosul decât cei din Estonia Asta e și lecția pe care trebuie să o tracem noi în urma dezbaterilor de trei ani cu privire la Brexit. Și asta ar trebui să fie sarcina noastră. Deci când combinăm diferitele perspective, să vedem cum ne putem democratiza politicile noastre pentru a câștiga astfel majorități, pentru găsirea unor soluții bune și în cazul Brexit. Thank you. During the joint meeting... În urma reuniunii comune am avut o intervenție foarte interesantă din partea domnului Verhofstadt, după aceea o dezbatere uh, lungă în reuniunea uh, comună. Acum avem și intervenția de la AFCO și e important acum să știu care sunt concluziile pe care le poate prezenta Guy Verhofstadt, liderul grupului de pilotaj pentru Brexit, în urma dezbaterii atât de lungi de astăzi în legătură cu Brexit. Guy, te dau cuvântul. Mulțumesc, pot fi foarte subțin. <laughs> Coordonatorii și membrii din uh, AFCO cred că au spus cam tot ce era de spus. Nu e prea productiv și grupul de pilotaj tocmai asta nu face. Să tot analizeze diferite scenarii după alegerile britanice. N-are rost să faci asta acum. Nimeni nu mai poate urmări ce se întâmplă acum dacă Netflix, spun eu întotdeauna, dacă Netflix ar face un serial în legătură cu politica, po, nimeni nu i-ar bate. Deci viața bate filmul, practic, acum, <laughs> în Marea Britanie. Trei lucruri principale. În primul rând, am analizat noul acord la care s-a ajuns și concluzia noastră a fost de fapt, au fost două concluzii. Prima e că acest acord de retragere, practic, e o copie a celui precedent, cu excepția legată de Irlanda de Nord, pentru a evita frontiera. Acolo se oferă o soluție, s-a găsit o soluție, soluție care era foarte apropiată de propunerea inițială pe care o făcuserăm noi la negocieri. Deci oamenii cam uitat asta. Nu, nu, deci noi am inventat practic soluția în primul acord de retragere, când aveam acel teritoriu, Irlanda de Nord și continentul și partea cealaltă a Marii Britanii. Era a doua opțiune, practic, după ceea ce consideram noi ca fiind soluția cea mai bună, și anume să avem întreaga economie irlandeză ca un întreg. Asta se propune acum, mai mult sau mai puțin, în acord. Și o a doua evaluare a noului acord de retragere ne-a dus la o altă concluzie. Și anume, că suntem cam dezamăgiți de declarația politică, deoarece e mai puțin ambițioasă cu privire la viitoarele relații decât uh, declarația politică anterioară. E vorba de un uh, acord de asociere cu o serie mare de domenii de cooperare, deci nu doar economice, politice, afaceri externe, inovare. Nu pot să le trec acum în revistă pe toate. Deci așa era inițial și la cererea guvernului britanic s-a redus asta la un acord de liber schimb și la niște condiții egale de participare. Am des- s-a descris acest uh, level playing field în um, declarația politică. Se spune că acest acord de liber schimb va fi foarte cuprinzător dacă britanicii acceptă niște condiții egale de participare într-un sens larg și va fi un acord de liber schimb restrâns dacă ei nu acceptă asta. Mulți spun, da, trebuie să fie un acord de liber schimb uh, cuprinzător, da, dar va depinde de britanici cât de departe vor fi ei de acord să aibă o aliniere de reglementare, să respecte standardele de muncă sociale, de mediu ale Uniunii Europene. Da, condiții egale de participare în general. Asta e în text. Textul declarației politice este, de fapt, mai uh, restrâns decât cel precedent. Însă protejează ceea ce e cel mai important pentru noi. Și anume, indiferent care va fi sfera de aplicare a acestui acord de liber schimb, acesta va depinde de uh, gradul în care britanicii acceptă standardele de mediu și cadrul de reglementare pe care le avem noi în Uniunea Europeană. Și domnului Bourgeois, vreau să-i spun că este și pe posibilitatea unei evoluții. Din fericire, deci există această clauză a evoluției, în declarația politică, deci relația poate să evolueze și în alte domenii, să spune, însă în prima declarație politică se enumerau toate aceste domenii, de data asta nu se enumerează. Însă există o clauză care permite o colaborare ulterioară care să depășească cadrul unui acord de liber schimb, așa cum se descrie în text. The third thing what uh, we uh, uh, what we Aceasta este analiza pe care am făcut-o noi uh, noului acord de, retre- de retragere care, confer- care oferă o soluție Irlandei de Nord acceptabilă, o soluție propusă de fapt de noi în spirit din prima zi a negocierilor. Apoi, declarația politică privind relațiile viitoare ne oferă garanția că nimic nu se va întâmpla, nimic nu va fi posibil care să contravină interesele Uniunii Europene. În momentul în care vom discuta acordul de liber schimb, uh, va exista posibilitatea aprofundării cooperării în alte domenii. Și încercăm să profităm de timpul uh, de acum până la ratificare. Și vă aduc conferința președinților a atras atenția asupra faptului că nu vom începe uh, procedura de ratificare decât după ratificarea acordului de către britanici și vom respecta în continuare această, această, vom respecta această linie. Însă acest lucru nu înseamnă că nu putem profita de timpul uh, pe care îl avem la dispoziție pentru a ne ocupa în primul rând de prioritatea absolută pentru Parlamentul European, drepturile cetățenești, împreună și cu alte comisii. Astăzi dumneavoastră ați uh, reprezenta Comisia AFCO, dar și Comisia LIBE, EMPL, PETI, a fost prezentă, deci toate comisiile care au competențe privind drepturile cetățenești au participat uh, și a fost o reuniune foarte bună. Am ajuns la o concluzie, am spus care sunt chestiunile pe care ni le dorim uh, din partea părții britanice, nu prin modificarea acordului de retragere, ci prin uh, punerea în aplicare corectă a acestui acord de retragere și există anumite preocupări pentru că deja în proiectul de lege privind acest acord de, re- de retragere, în propunerea de transpunere a sa în dreptul britanic, există anumite probleme și vă dau doar un, un singur exemplu. Există o listă întreagă Însă a fost, o, a fost o reuniune bună pentru că am primit un răspuns, un mail pozitiv din partea domnului Patton de la partidul Brexit. Nu știu cu ce am greșit, la reuniunea respectivă, dar ceva nu am făcut bine, înseamnă. Dar, în general, a fost o reuniune bună și să vă dau un singur exemplu cât de importantă a fost această reuniune. Înainte să ratificăm acest acord, când vine vorba de <clears throat> uh, independența autorității de monitorizare a acestui acord, în proiectul de lege privind uh, Uh, acordul de retragere, este prevăzut o asemenea autoritate care are titlul de independentă, dar dacă ne uităm la modul în care ar trebui să, funcționeze, să funcționeze, modul în care sunt numiți cei care trebuie să facă parte din această autoritate nu sunt, uh, nu este, va fi o autoritate prea independentă, pentru că sunt numiți, de exemplu, de Home Office, de Ministerul de Interne din uh, Regatul Unit. Deci trebuie să găsim uh, posibilitățile de a garanta independența acestei autorități. Și ar fi doar un exemplu dintr-o listă întreagă. Deci vom folosi acest timp de care dispunem, ceea ce înseamnă că la un moment dat s-ar putea să ajungem în situația în care Parlamentul uh, trebuie să spună dacă doriți să ratificăm acest acord, toate aceste probleme vor trebui să fie rezolvate și din această masă am început să lucrăm la lista chestiunilor care trebuie să fie rezultate, uh, trebuie să fie rezolvate și Nu știu, va, fi, va trebui să, fie, să se implice Camera Comunilor sau Guvernul Britanic pentru rezolvarea acestor puncte, dar vor trebui rezolvate. Și când vine vorba de relațiile viitoare, după cum a spus domnul Freund, mă îndoiesc că <laughs> într-un an de zile vom putea încheia un acord de genul unor acorduri pentru care am avut nevoie de 5, 7, 9 ani de negocieri. Deci, cred că toată lumea este de acord și eu am aceleași dubii, nici eu nu cred că vom reuși într-un an să obținem uh, ceea ce uh, am obținut cu Canada după 9, 9, 9 ani de negocieri și cred că acordul de liber schimb cu Marea, Britanie, cu Marea Britanie este și mai complicat pentru că miza este, dif- este diferită. Schimburile comerciale cu Regatul Unit uh, sunt mult mai uh, profunde. Cam atât din partea mea. Președintele, din presa din Londra aflăm că guvernul britanic va comunica numele unui nou comisar Însă nu este clar dacă acum sau după alegeri, pentru că audierile, celelalte audieri sunt uh, prevăzute în această săptămână. Mai sunt și alte întrebări pentru Gifford Hofstadt? Vă rog. Doamna Hübner. Nu știu, poate va mai apărea și o altă întrebare. Însă, în această chestiune a, re, a redeschiderii acordului de, de, re, de retragere. Pentru că ați afirmat că nu veți redeschide niciodată acordul de retragere și apoi totuși a fost uh, redeschis. Și însă, um, să nu uităm cererea Terezei, uh, Terezei May de a avea o Uniune Vamală. Deci, uh, acea, aceasta era soluția de siguranță încă de mai de mult pe care noi eram dispuși să oferim, de care s-a agățat și Boris Johnson acum. Și s-a mai schimbat un lucru fundamental. Există trei elemente fundamentale. Backstop-ul, mecanismul de siguranță, trebuie să garanteze integritatea economiei pe insula Irlanda, uh, acordul de la, din Vinerea Mare, participarea adunării parlamentare din uh, Irlanda de Nord, la stabilirea viitorului acesta așa mai Deci sunt toate elemente cunoscute deja, propuse deja, dincolo de natura backstop-ului, a mecanismului de siguranță. Oricum, ce contează este, nu este numele, ci funcționarea acestor lucruri. Acum, preocupările legate de scurtarea perioadei de tranziție după amânarea articolului 50. Există și posibilitatea ca Regatul Unit să ceară de două ori prelungirea cu câte un an. Această posibilitate există deja în acordul de retragere, deci putem ajunge astfel la trei ani și în plus. Este greu să spunem că negocierile vor fi mai dificile. Am, am avut nevoie de șapte ani pentru negocierea CETA pentru că pornisem de la zero în aceste negocieri a, altor, a unor acorduri de liber schimb. Aici, um, sensul este invers, este vorba de reducerea uh, domeniilor unde se dorește colaborare, deci poate lucrurile s-ar putea să fie mai, mai ușor de, ne- de, de negociat până la urmă. Mai dorește și altcineva? Să ia cuvântul Ghi, doresc să reacționezi? thank you very much, Guy, for the, your speech. Îți mulțumesc, Guy, pentru intervenția ta, pentru organizarea reuniunii importante de astăzi, la care au participat uh, toate comisiile parlamentare. A fost important să avem o dezbatere deschisă la care să participă toți membrii Comisiei AFCO, nu doar uh, cei care fac parte din grupul de coordonare uh, pentru Brexit Uh, mulțumesc coordonatorilor care fac parte din acest grup. A fost nevoie să și va fi nevoie să lucrăm uh, cu toți împreună înaintea deciziei finale pe care o va lua Regatul Unit. Vă mulțumesc, am încheiat acest punct. Passiamo ora all'ultimo. Și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, conferința privind viitorul Europei și rolul care ar trebui să revină Parlamentul European. Am avut un schimb de opinii deja și așteptăm ca invitații să ne părăsească. Grazie ai nostri ospiti. Mulțumesc invitațiilor. După cum spuneam, am avut un prim schimb de opinii privind conferința dedicată viitorului Europei cu ocazia reuniunii din 20, 25 septembrie. O mare parte a celor care au participat la dezbaterea respectivă mm, s-au pronunțat pentru un rol important care să revină Parlamentului European și un rol important și pentru comisia noastră, pornind și de la activitățile pe care și discuțiile pe care le-am purtat în mandatul uh, trecut. Pentru mulți eurodeputați a fost important uh, participarea cetățenilor, societății civile, altor părți interesate, a, interesate a Parlamentelor Naționale la această conferință. Din partea multor parlamente am primit uh, cereri, solicitări de a putea participa la această conferință și în mod evident, fiind vorba de structura, formatul acestei uh, conferințe. Ar fi important uh, să implicăm și parlamentele naționale, mai ales în lumina respectării principiului subsidiarității. S-a discutat despre necesitatea reformării instituțiilor și există un uh, consens cuprinzător vis-a-vis -vis de necesitatea unui drept de inițiativă care să revină și Parlamentului European chestiunile care ar trebui să fie discutate la această conferință, rolul Consiliului ca o adunare parlamentară superioară, procedura legislativă ordinară, sistemul șpiță în candidată, în listă electorale transnaționale, partidele politice europene, registru pentru transparență, un organ etic independent în temeiul articolului 50 din tratate. Sunt chestiuni pe care le-am discutat uh, și de dimineață când am uh, discutat programul de lucru a comisiei noastre. A fost uh, atras atenția și asupra reformelor necesare în domeniul guvernanței sociale, în domeniul politicilor sociale de asemenea și mulți colegi au insistat și asupra necesității ca această conferință uh, să pregătească terenul modificării tratatelor. În data de 16 octombrie, conferința președinților grupurilor politice a decis instituirea unui grup de lucru care să pregătească structura acestei conferințe privind viitorul Europei. Este vorba de un grup de lucru care ar trebui să se ocupe de definirea rolului nostru și ar trebui să discute de asemenea structura acestei uh, conferințe. Este un lucru important pentru că noi, uh, reprezentanții cetățenilor europeni, trebuie să fim și uh, cei care prezentăm pozițiile cetățenilor europeni. Din acest, grup, uh, parte, din acest grup fac parte reprezentanții grupurilor politice și un reprezentant al Comisiei AFCO. Um, este vorba în primul rând de președintele Parlamentului, domnul Sassoli, din partea PP Paul Orangel, din partea uh, socialiștilor uh, prima vicepreședintă a Comisiei AFCO Gabriele Bischoff, în numele grupului Renew Europe Giefer Hofstadt, în numele verzilor Daniel Freund, pentru grupul politic Identitate și Democrație Gunnar Günther Beck, pentru ECR um, Vladislav Krasnodevski și Helmut Scholz în numele GUE. Și în această dimineață, împreună cu coordonatorii, am discutat uh, problema reprezentantului din partea AFCO și decizia luată a fost să amânăm uh, numirea reprezentantului din partea Comisiei AFCO. A fost îmbucurător să văd că mulți din uh, cei care fac parte din acest grup uh, de lucru uh, sunt membri ai comisiei noastre. Cu ocazia acest, reuniunii respective am insistat asupra necesității de a, avea, de a obține un text aprobat de plenară, dar la care să fi lucrat inițial AFCO și am fost sprijinit de Guy Verhofstadt în acest, în acest sens. Deci suntem deja Uh, pregătiți să adresăm o scrisoare președintelui Parlamentului prin care să precizăm faptul că comisia noastră își va prezenta propriul text și poate um, nu mă înșel, Ghi, cred că au fost unii care doreau să votăm în ianuarie sau în februarie. Eu cred că ar fi mai bine să avem acest vot până la sfârșitul acestui an. Cred că avem suficient timp până atunci, pentru că nu este vorba de um, prezentarea concluziilor acestei conferințe, ci de redactarea unui document care să um, conțină câteva capitole, uh, titluri uh, generale, temele care ar trebui să fie discutate. De exemplu, de dimineață, împreună cu coordonatorii, am discutat uh, o serie de uh, argumente și, din punctul meu de vedere, Comisia AFCO trebuie să, trebuie să fie prezentă și trebuie să aibă un rol de protagonist în activitatea parlamentară care să aibă ca rezultat uh, adoptarea acestui text. O să transmit uh, această scrisoare domnului uh, Sasoli aproape. Toți membrii acestui grup de lucru sunt și membrii ai Comisiei AFCO și niciun coordonator nu s-au pus idei, idei ca acest text de bază să fie pregătit de AFCO, text care apoi urmează să fie discutat în plenară. Deci aș uh, susține, aș merge înainte cu această idee și apoi când vine vorba de stabilirea calendarului, propunerea trebuie să ajungă la conferința um, președinților de comisii și apoi la conferința uh, președinților de grupuri politice. Majoritatea, în condițiile în care majoritatea propunerilor uh, de de de politice, de oameni care se facă din acest grup de lucru, nu cred că ar fi imposibil să fie, accept, să fie acceptată această idee. Și astăzi, cred că mm, putem să începem să discutăm despre această conferință privind viitorul Europei și pentru a da niște linii de orientare generală celor care mm, sau persoane care va reprezenta Comisiei AFCO. V-aș propune să dăm cuvântul în primul rând membrilor AFCO care fac parte și din acest grup de lucru, după care voi aș da cuvântul coordonatorilor să avem o rundă de intervenții care să ne permită să ascultăm părerea celor care au participat la prima reuniune a acestui grup, după care o să dăm cuvântul și altor colegi. Nu știu cine, domnul Pereira, Verhofstadt, Freund, Verhofstadt, Scholz, doamna Bischoff, desigur. Aveți cuvântul, sunteți uh, prima vicepreședintă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate sunt singura femeie din acest uh, grup de lucru, dar poate că e bine că încep eu. Dacă ne ocupăm de viitorul Europei, uh, poate trebuie să ne gândim și la aceste aspecte când luăm următoarele măsuri. Cred că este o ocazie grozavă pentru acest uh, Parlament, aceea de a putea prelua controlul lucrurilor. Am, putem spune, acum, după ce am discutat despre Brexit că acum Uniunea Europeană trebuie să depășească singură acest blocaj pentru a putea reîncepe bine, trebuie să avem o viziune comună a următorilor pași ce trebuie făcuți pentru un bun viitor al Europei. Am convenit cu toții că acest pas este necesar. Am convenit cu toții că Parlamentul trebuie să joace un rol de conducere în acest proces. Dar uh, acesta presupune să lucrăm în mare viteză. Chiar asta facem în acest grup de lucru și trebuie să elaborăm o propunere referitoare la metodologie și la rolul pe care îl va juca uh, Parlamentul la reuniunea din decembrie. deja s-au întâmplat câteva lucruri. Am uh, convenit că de această dată vom face lucrurile diferit, că într-o primă etapă vom încerca să găsim o metodologie adecvată pentru a implica cetățenii și societatea civilă în această dezbatere. Am uh, aflat după ultima convenție că nu putem să facem uh, propuneri, după care să venim cu un text și să le punem întrebări cu da sau nu cetățenilor. Până acum nu a mers bine și nici acum nu ar funcționa. Pentru... Uh, de aceea am decis că de această dată este esențială implicarea cetățenilor și a societății civile. Nu vom avea doar dezbateri la Bruxelles sau doar la doar în capitalele noastre, ci vom purta această discuție în statele membre și la nivel regional și vom uh, încerca să găsim moduri în care să ne asigurăm că avem o abordare care permite participarea tuturor cetățenilor, nu doar uh, celor care participă de obicei la aceste dezbateri, entuziaștii Europei. Vom discuta și despre calendarul schimbărilor tratatelor. Cred că un element esențial este să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate acționa din nou, pentru că acum adesea se întâmplă să nu poată acționa. Ne vom concentra asupra mai multor aspecte, unele deja au fost discutate, ele fiind foarte importante, și le vom dezbate și cu cetățenii și cu societatea civilă. vrem să fie clar că vom lucra și cu deputații naționali și vom vedea care pot fi propunerile de domenii în care ar putea fi schimbate tratatele. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Pentru că avem mulți experți uh, AFCO, ar fi bine să fim coerenți. Este prima dată când aud uh, vorbindu-se despre această rezoluție. E important pentru mine să uh, ne asigurăm că nu există procese paralele, să ne asigurăm că acționăm împreună, venind cu propuneri bune cât uh, mai repede. În decembrie va veni și comisia cu propunerile sale și concluziile Consiliului European vor fi și ele uh, în acest sens. Deci dacă vrem să ne asumăm rolul de conducere, trebuie să fim foarte rapizi. Mulțumesc. Ghi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, nu cred că trebuie să discutăm prea mult uh, problema rezoluției în contradictoriu. Uh, la sfârșitul uh, anului vom avea o rezoluție în care uh, Parlamentul uh, își exprimă atitudinea pozitivă față de organizarea unei conferințe privind viitorul Europei. Acest lucru mi se pare mie evident. Discuția însă care este? Este că unele persoane vor să vadă întâi rezultatul grupului de lucru înainte ca plenara să se exprime în legătură cu conferința. Grupul de lucru va conveni o metodă. Plenara nu trebuie să se refere la metodă. De ce? Pentru că acordul nostru de la grupul de lucru nu este negociat cu Consiliul și cu Comisia. Ce credeți? Consiliul să spună, a, ce grozav, ați propus ceva, suntem de acord. Nu. Poate că sunt bine dispuși și uh, fac așa, ne dau acordul, dar de obicei nu se întâmplă așa, de obicei discută cu noi uh, metodele. Va exista un comitet director al acestei instituții, comitetul de conducere, trebuie văzut câte, câți membri vor fi trimiși de fiecare instituție. Vom vedea dacă se va folosi sistemul președinției rotative sau o altă metodă sau uh, dacă se va trage la sorți, nu știm. Uh, va avea fiecare instituție o opinie despre acest lucru. De ce vă spun? Nu e bine să avem acum o dezbatere existențială pe tema acestei rezoluții. Vom avea la plenar o rezoluție foarte simplă de câteva paragrafe în care susținem lansarea conferinței anul viitor. În uh, olandez avem o expresie care uh, pune punctul pe ei aici. Nu știu care este expresia în engleză, dar uh, nu cred că trebuie să despicăm firul în patru. Avem cinci întâlniri de acum încolo până la sfârșitul anului. Este un grup de lucru temporar care își va înceta activitatea în decembrie, pentru că în decembrie predăm uh, rezultatul muncii noastre conferinței Uh, președinților și sperăm că uh, conferința președinților va considera că propunerea noastră este bună și putem uh, merge mai departe. Parlamentul trebuie să ceară un post de conducere pentru această conferință, pentru că e vorba despre viitorul Uniunii Europene. Să nu discutăm prea mult acest lucru, pentru că este posibil ca Consiliul sau Comisia să uh, decidă uh, să conducă ei. De aceea avem, este de interesul nostru să preluăm aici conducerea și să nu lăsăm uh, rolul primordial altor instituții. Sunt cinci grupuri constitutive, uh, Comisia, Consiliul, Parlamentul, societatea civilă și uh, cetățenii. Trebuie să organizăm formatul uh, cel mai potrivit. Aceasta va fi una dintre activitățile grupului de lucru din următoarele săptămâni, să vedem cum ne vom organiza, care va fi formatul. Și am un semn de întrebare în ceea ce privește parlamentele naționale. Mie îmi plac parlamentele naționale, am fost foarte mult timp deputat național. Dar dacă formatul permite uh, Parlamentul Național să preia conducerea, cum s-a întâmplat uh, unor cu convenția, uh, trebuie să fim foarte precauți. Acesta ar fi singurul meu semn de întrebare. Trebuie să avem o formulă care să nu permită Parlamentul Național să preia uh, conducerea. Ei vor spune că sunt vocea rațiunii, vocea cetățenilor, vocea democrațiilor naționale și uh, vor, uh, ne vor da peste cap toate intențiile mereu. Trebuie să fim foarte atenți aici. Trebuie să lucrăm, să colaborăm fără îndoială cu parlamentele naționale, dar dacă spunem da, pot participa toate parlamentele naționale la conferință, uh, ne putem, uh, poate se poate întâmpla ca exercițiul nostru să fie sortit eșecului de la bun început. Vom vedea care este formula necesară, dar asta vom face în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Personal sunt întru totul uh, de acord cu tine în ceea ce privește calendarul. Din punctul meu de vedere, trebuie să votăm înainte de sfârșitul anului. Dacă votăm după, va fi dificil să venim uh, cu propunerea Parlamentului European, să o punem pe masă. Titlurile, nu concluziile, trebuie să le avem pe hârtie. Uh, Parlamentul European trebuie să se exprime, după aceea putem uh, cădea la învoială cu Consiliul și cu Comisia, dar cred că trebuie să uh, ne prezentăm propunerea cât se poate de repede. Freund. Mulțumesc. Cred că ordinea dezbaterilor în această după amiază este simbolică și sper că și de acum încolo viitor, ca de acum încolo viitorul Europei să fie pe locul 1, să fie la început. Pentru că l am tot discutat. În ceea ce privește grupul de lucru, um, acesta um, tratează anumite subiecte ale acestei dezbateri. Dacă Parlamentul vrea să conducă lucrările aici, este bine să aibă o rezoluție care uh, stabilește liniile generale, da, susținem procesul, uh, susținem uh, premisele, uh, susținem uh, lucruri legate de sediul uh, conferinței, care poate fi chiar în uh, această clădire, apoi chestiuni uh, detaliate legate de compoziția și de metodele de lucru uh, ale uh, conferinței, se poate face și acest lucru, nu cred că se exclud cele două chestiuni. Dar e important să ia o decizie Parlamentul, pentru că astfel dă cel mai puternic uh, mandat uh, puternic. Deci dacă vrem să plecăm de la o poziție de putere cu celelalte instituții, este crucial să avem un joc în plenară. În ceea ce privește conferința în sine, uh, din punctul meu de vedere, cel mai important element este să ne angajăm că vom schimba lucrurile. Nu putem avea uh, un alt dialog cu cetățenii pentru a vedea care sunt așteptările oamenilor de la Uniunea Europeană. Trebuie să transmitem de la bun început uh, un semnal clar, un mesaj clar că rezultatul acestei conferințe va duce la schimbări legislative și schimbările tratatelor, dacă trebuie. Cred că este esențial uh, ca oamenii care uh, uh, se vor implica în această conferință să știe că rezultatele vor fi reale. Dacă le spunem oamenilor doar da, vom discuta și vedem dacă iese ceva, dacă schimbăm ceva sau nu, dacă facem așa, oamenii nu se vor implica. Doamna Bischoff deja a făcut referire la anumite lipsuri ale procesului anterior. Concluzia este că trebuie să uh, includem cât mai multe uh, părți, instituțiile care au rol decisiv uh, de ratificare a modificărilor tratatelor uh, și așa mai departe, trebuie să fie implicate de la un stadiu tem, timpuriu. Dacă nu includem uh, instituțiile relevante de la bun început, este puțin probabil ca ele să ratifice rezultatul conferințelor, dacă acesta presupune schimbarea tratatului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că conferința uh, este reprezentativă pentru europeni ceea ce privește genul acestora, reprezentarea lor geografică, reprezentarea în termen de vârstă, Trebuie să fie reflectată diversitatea europeană ehm, Irlanda are o experiență foarte utilă cu acele adunări uh, cetățenești uh, spontane, întâmplătoare. Cred că pentru a putea să ne facem auziți uh, de toți europenii, pentru a implica pe toți, uh, cred că trebuie să atacăm uh, subiectele controversate. Trebuie să ne folosim de această conferință pentru a debloca dezbaterile importante care de ani de zile nu au ajuns la nicio concluzie fie că vorbim despre unanimitate, votul în unanim, prin unanimitate al Consiliului, despre cât de mare trebuie să fie bugetul european, despre cum ar trebui să funcționeze democrația europeană, alegerile europene, care sunt valorile uh, centrale ale Uniunii Europene. Și, încă o dată, exemplul Irlandei a demonstrat că o discuție foarte controversată referitoare la avort, de exemplu, cu ajutorul adunărilor cetățenești și poate duce la un rezultat foarte, foarte bun. Poate că putem copia și noi la nivel european acest lucru și sper să fie un succes acest proces. Mulțumesc, domnul Scholz. Thank you, Chair. I think it's already uh, said a lot of... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că deja Vedem că avem așteptări foarte înalte de la această conferință, dar uh, nimeni nu știe exact ce trebuie sau ce ar trebui să fie această conferință. De aceea vreau să subliniez faptul că AFCO trebuie să-și pregătească rezoluția în care se vadă că Parlamentul European este pentru o conferință care, într-adevăr, dorește să modernizeze și să concentreze politicile folosindu-se de experiența uh, pe care noi am avut-o, pentru a transmite un mesaj pozitiv în legătură cu necesitatea acestei conferințe dacă Uniunea Europeană dorește să supraviețuiască, să se dezvolte, să fie aprofundată și să schimbă politicile care îndeplinesc așteptările cetățenilor. Trebuie să garantăm participarea tuturor. Dacă nu, vom uh, include atât parlamentarii cât și uh, cetățenii și mișcările cetățenești. Nu cred că ne vom atinge obiectivul. Cred că Parlamentul European trebuie să conducă acest proces, însă trebuie să facem legătura cu conținutul acestei conferințe vă avertizez că de la bun început începem să ne gândim la schimbări constituționale și așa mai departe. Trebuie ne gândim că avem 10 ani pentru uh, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile ale uh, ONU, pe care cu toate le-am uh, ratificat. Schimbările climatice, uh, de exemplu. Trebuie să ne schimbăm în următorii 10 ani. Acesta este calendarul pe care îl avem. Trebuie de aici să plecăm și trebuie să vedem cum putem la această conferință să discutăm și să realizăm aceste angajamente pentru a ne atinge obiectivul. Deci trebuie să vedem care este obiectivul final și să organizăm conferința în așa fel încât să-l putem atinge. Nu uh, vom putea face lucrurile uh, singuri, va trebui să consultăm parlamentele naționale. Desigur, nu să-i lăsăm să preia controlul. Să le spunem că nu visăm la un stat federal, dar că trebuie să avem un sistem uh, dublu de politicieni naționali, guvern național, companii naționale, acestea trebuie să facă parte, să fie implicați în această regândire a Uniunii Europene. Trebuie să îi cooptăm și pe cei care critică Uniunea Europeană în uh, stadiul său actual, în forma sa actuală. Trebuie să i includem și pe ei pentru că altfel dictăm noi, uh, din perspectiva noastră, politicile europene ale viitorului. Va trebui să stabilim împreună care vor fi instrumentele la care vom recurge și uh, lucrurile pe care dorim să le susținem. Mulțumesc! După membrii uh, grupului de coordonare, dăm acum cuvântul deputaților. Danuta, te rog. Aș vrea să vă împărtășesc o, o problemă, o chestiune de fapt. Pentru prima oară ne gândim la o conferință în legătură cu viitorul european care să dureze mai mult. Uh, deci nu e vorba doar de organizarea unei uh, întâlniri în configurații diferite, ca în cadrul canveței, când și cetățenii și-au avut propriul întâlniri după care să ne întoarcem acasă. Nu, de data asta vom avea o discuție mai îndelungată. Și mă gândeam dacă Uniunea Europeană nu ar trebui să se gândească la stabilirea unei conferințe permanente cu privire la viitorul Uniunii Europene, un fel de organ european. Nu vorbesc despre ceva administrativ uh, greoi cu sute de angajați, ci un organ permanent care să fie o platformă pentru o dezbatere continue, cu intensitate diferită, o platformă pentru clădirea de consens, deoarece întotdeauna vor exista divergențe între partidele politice, între toți cei interesați. Deci nu ar fi asta o ocazie bună să hotărâm la un moment dat, odată ce vom ști metodologia, să înființăm o conferință în legătură cu viitorul europene, indiferent ce acronim va avea, care să fie așa ceva, să facă parte din structura europeană. Un fel de agora pentru cetățeni, pentru că aceștia să dez, poată dezbate, pentru ca toată toți actorii implicați să fie implicați, să fie mobilizați din când în când, să ne gândim la o astfel de soluție. Deci să nu pierdem acest efort enorm care se va face și care vom fi implicați cu toții pentru organizarea acestei conferințe care va dura 2 ani. Deci poate e ocazie pentru a avea o altfel de platformă după aceea permanentă. Asta este propunerea mea. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Danuța! ID și ECR, încă două grupuri. Deci înainte membri, după aceea coordonatorii, după aia membri. Domnul Burjoa. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneam azi dimineață, sunt complet de acord cu procedura pe care o propuneți. Iată că vorbesc în engleză fără să-mi dau seama. Înainte de membri, după aia coordonatorii. Avant, je, je, s'il n'y avait pas les représentants, j'ai donné la parole au coordinateur. Comme ça, tous les groupes, après... După aia vom face un tour al tuturor celorlalte intervenții, dar spuneam care e ordinea. Nu voi da prea mult spațiu grupului Renew Europe. să presupunem că Renew ar vorbi odată, dar oricum am auzit ce are de spus din Verhofstadt. Deci vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte. După cum spuneam, sunt complet de acord cu procedura propusă de a trimite o scrisoare, de a face o listă cu toate chestiunile importante. Și așa cum spuneau unii colegi, e important ca noi, AFCO, să fim cei care să ne ocupăm pe fond de asta, E important ca Parlamentul European să fie implicat. În ceea ce vrește conferința în sine, aș vrea să vă atrag atenția asupra biroului uh, care va conduce această conferință. Deci mi-aș dori să existe o reprezentare pluralistă în acest for pentru a avea o diversitate la această conferință. Însă sunt cam sceptic Concerning the civil society. În ceea ce privește societatea civilă și cetățenii și crearea unui sprijin de la bază. Nu știu câte ONG-uri sau să zicem societatea civilă între ghimele va fi reprezentată. Va reprezenta cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Va fi foarte greu să reprezentăm pe aceștia. Și același e valabil și pentru cetățeni. Cum vor fi aleși ăștia prin loterie, trage la sorți, cine va fi reprezentat acolo? Sunt foarte sceptic. Singurele instituții cu un mandat sunt parlamentele naționale, bineînțeles, și sunt pentru implicarea acestora în acest uh, demers. Și revenind acum la ideea vicepreședintelui de a modifica tratatul. Trebuie să discutăm despre asta, dacă va fi nevoie sau nu, dar dacă e nevoie. Și atunci trebuie să fim siguri că se face auzit glasul cetățenilor. Țara mea nu poate modifica Constituția. Nu știu, o să poate face asta la lege sau prin referendum, însă e necesar să avem sprijinul democratic necesar Deci vom avea foarte multe lucruri de care să ne ocupăm. Deci o listă de chestiuni, componența conferenței, cum vom uh, aborda reprezentarea societății civile și, în sfârșit, dacă se va ajunge și la concluzii, ce procedură democratică vom avea pentru a încheia acest demers. Mulțumesc! Acum uh, avem intervenție din partea fiecărui grup, după care coordonatorii pentru alte grupuri. Doamna McGuinness acum are cuvântul de la PP. Aveți cuvântul, doamna vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații, deoarece s-a menționat experiența irlandeză. Nu a fost perfectă, însă e totuși un exemplu bun de ce se poate întâmpla. Însă e important de asemenea să spunem că noi ne-am ocupat de anumite chestiuni specifice și nu toată adunarea Um, a venit cu ceea ce a propus până la urmă guvernul. Deci asta e o problemă care trebuie soluționată, însă poate că e o soluție. Ideea de a organiza această conferință e, minumată, e minunată, dar să o organizez în practică va fi foarte greu. Și da, va trebui să fie un exercițiu de ascultare, în primul rând, să avem o abordare de jos în sus și nu invers. Deși avem nevoie de niște structuri la nivelul mai înalt pentru ca lucrurile să funcționeze. Parlamentele Naționale. Și de ce intervin acum? E pentru că eu, în calitate de vicepreședinte a Parlamentului European, mă ocup de Parlamentele Naționale. Și există o tensiune care persistă între noi și parlamentele naționale și ar fi bine ca de-a lungul acestei uh, proceduri, de-a lungul acestui proces, să mai uh, Um, reducem din această tensiune care există între noi. Da, parlamentarii Național vin aici de mai multe ori, dar nu, foarte puțin dintre noi pot fi aici tot timpul. Unele parlamente naționale joacă un rol esențial. Însă s-ar putea ca aceste parlamente <laughs> naționale să-și dorească să preia controlul, ca să reiau niște cuvinte <laughs> spuse în Marea Britanie în ultima vreme. Deși, da, ei ar putea susține că Parlamentul European are prea multă putere, deci trebuie să fim gata pentru a avea aceste dezbateri și chiar ne-ar prinde bine să le avem. Și o, ce, un plus pe care îl va aduce această conferință e că va fi uh, foarte uh, prezentată de mass media, deci vom avea o prezență în presă, în mijloace de comunicare. Dar parcă nu mi-aș dori ceva care să nu se încheie niciodată. Acum, dacă e să modificăm sau nu tratatele, nu știu, eu ca cetățean poate că nu m-aș gândi în primul rând la modificarea tratatului, poate că se va ajunge la asta, de ce nu? Însă UE se confruntă cu foarte multe provocări, nu doar cu Brexitul. Suntem într-un context global, migrația de pildă. Cred că ne-ar ajuta să avem o dezbatere generală în legătură cu migrația și să ne concentrăm uh, la nivelul de a oferi informații, de a avea o abordare cât mai globală. Da, putem aborda astfel de teme majore, uh, îi putem uh, câștiga de partea noastră pe cetățeni. Acum, pe cine ascultăm, cum selectăm și ce selectăm, da, toate acestea sunt importante. Deci va trebui să vedem astea de la bun început. Dar de-a lungul procesului trebuie să ne asigurăm că cei care sunt implicați rămân implicați uh, pentru a nu ajunge la o lipsă de angajament. În Irlanda am avut și un for în legătură cu Europa, la nivel înalt, dar care a funcționat bine. O să mă uit notițele mele și vă pot da poate sugestii. Și în ceea ce implicarea Parlamentului Național, da, e important să o facem pe viitor, deoarece de acolo vin problemele noastre legate de neînțelegeri de foarte multe ori colegii naționali, chiar din grupurile noastre politice, pot critica foarte mult Uniunea Europeană, deoarece asta îi ajută să ajungă pe prima pagina ziarelor. Însă ar fi bine ca ei să înțeleagă cum funcționăm noi, cum luăm deciziile. Nu spun că asta ar schimba lucrurile fundamental, dar poate că ne-ar ajuta totuși în direcția cea bună. Și când vorbeam cu niște cercetători din Parlamentele Naționale săptămâna trecută, tocmai despre asta am vorbit. Spuneam că, indiferent de ceea ce facem, trebuie să ajungem la comunitățile mai mici. Măcar să arătăm că suntem prezenți în anumite locuri, să o facem, fie prin acest grup, prin această conferință, pentru a da o dovadă de respect față de cei din regiuni mai marginalizate care nu au acces la centri de putere. Asta chiar ar face ca această conferință să fie ceva diferit, să-și arătăm că îi ascultăm pe oameni indiferent de locul unde se află. Deci e ceva simbolic. Și poate că tehnologia ne va permite să facem acest lucru. Mulțumesc! Well, thank you very much, Mr. President. Um... Dominic Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Topic of uh, the conference on the future of Europe and uh, te-a discutat din nou despre conferința cu privire la viitorul Uniunii Europene. Așa cum a spus și dumneavoastră, acum a spus și alți colegi, printre care domnul Verhofstadt, e important să avem un aviz al Parlamentului, o rezoluție până în decembrie, asta ar fi ideal. Deoarece, bineînțeles, avem grupul de lucru parlamentar cu privire la această conferință. Însă, concluziile acestui de lucru și, sau acestui demers, bineînțeles că deocamdată se-mi spune că ceea ce adoptă conferința președinților este poziția Parlamentului. From Mr. Verhofstadt, if we want to make clear... Am înțeles eu bine din ceea ce spunea domnul Verhofstadt. Dacă vrem să ne facem clară poziția față de alte instituții, față de comisii, de consiliu, o rezoluție în plen, cred eu că e instrumentul cel mai potrivit. Și suntem norocoși deoarece majoritatea membrilor din grupul de lucru sunt și membrii AFCO, putem să ne asigurăm că vom avea o coerență între munca făcută în AFCO și cea a grupului de lucru. Pentru ca ceea ce se face la grupul de lucru să se potrivească în textul rezoluției pe care uh, o vom trimite la un moment dat uh, în plen. Acum, ce cred eu că trebuie să spunem noi în această rezoluție? Două lucruri. Câteva idei în legătură cu organizarea, metodologia conferinței, în funcție de concluziile grupului de lucru, dar și o poziționare politică a Parlamentului European care se îndreaptă spre organizarea acestei conferințe. Bineînțeles, fiecare dintre noi reprezentăm puncte de vedere diferite, venim din țări, membre diferite, însă ar fi bine dacă am putea să avem un numitor comun de la care să pornim noi ca majoritatea Parlamentului. Deci să știm ce vrem să apărăm la această conferință. Deci în această rezoluție ar fi bine să prezentăm câteva idei politice care să nu ias așa de undeva din senin. Da, suntem în AFCO, ne facem aici munca, avem raportul Verhofstadt, raportul Haureghi, Broc uh, Breso, deci toate aceste rapoarte sunt practic un punct de la care pornim. Conferința, bineînțeles, trebuie să se concentreze pe subiectele subliniate înainte, liste transnaționale, formalizarea procesului de spiță în candidat, de inițiativă pentru Parlamentul European, însă trebuie să mergem dincolo de acestea, să se discute despre o eventuală modificare a tratatelor, dacă va fi cazul. Însă, referitor la acest subiect, aș vrea să vă împărtășesc că din discuțiile cu alți colegi sau cu persoane interesate de viitorul Uniunii Europene, s-au desprins anumite îngrijorări eh, legate de faptul că Pedro, na, poate că trebuie să vorbim și despre asta, legate de faptul că eh, dacă noi eh, oferim posibilitatea modificării tratatelor, s-ar putea să ajungem să avem niște tratate și mai proaste. Și asta vine de la oameni care, într-adevăr, sunt pro-europeni, uh, dragă Pedro. Da, e o îngrijorare legitimă. Dar nu atât de legitimă încât să restrângem uh, obiectul acestei conferințe. Din punct de vedere obiectiv, eu cred că trebuie să facem asta. Poate că nu e suficient tratatul de la Lisabona, însă poate că ar trebui să avem cumva și o clauză de protecție, să zicem așa, în mandatul conferinței. Da, vom discuta despre viitorul Uniunii Europene, însă vrem să se respecte achiul și actualul nivel de integrare politică, socială și economică. Deci e important să avem cumva o clauză de protecție pentru a nu deschide calea către ceva ce nu ne dorim. Și un ultim comentariu în legătură cu rolul cetățenilor. Trebuie să recunosc că sunt cam uh, surprins despre această încredere cumva decuplați de această idee a cetățenilor care ne reprezintă. Eu înțeleg rolul societății civile Însă, pe lângă asta, nu știu, acea idee de a alege la întâmplare anumiți cetățeni, nu știu de unde luați din stradă și aduși să discute despre viitorul Uniunii Europene, trebuie să recunosc că asta mă cam ia prin surprindere. Să sunt dispus să văd ce idei vor fi prezentate pentru a implica pe cetățeni în general și nu neapărat la nivel individual. Sper că aceștia nu vor avea totuși posibilitatea de a hotărâ rezultatul conferinței, nu vor avea aceeași pondere, să zicem așa, în luarea deciziei ca reprezentanții aleși. Very simple to understand for, for the members of this committee and the members of, of this house. Um... De asemenea, cred că dacă e să avem și această componentă cetățenească, va trebui să le oferim acestor oameni, ca pe care nu știu cum îi vom fi ales, se autoselecționează sau se face un eșantion, nu știu. Deci asta chiar mă cam uimește, nu știu cum se va face, nu înțeleg prea bine, dar acești cetățeni vor trebui să primească niște informații uh, de context, uh, un fel de training înainte să participe la conferință. Nu poți să fii un om care n-ai nicio legătură cu complexitatea Uniunii Europene și a instituțiilor europene și să ajungi să fii întrebat ce crezi despre Uniunea Europeană, cu ce soluții ai veni în legătură cu Parlamentul, cu rolul Parlamentului, ce politici ar trebui să adoptăm sau nu. Dacă e, să avem această componentă cetățenească. Well, design cannot be casual at all. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu un subiect atât de important ca cel al viitorului Uniunii Europene, E vorba poate că de supraviețuirea nu neapărat a Uniunii Europene, ci așa cum ne-o dorim noi și așa cum am început să o clădim și așa cum ne-am dorit să o lăsăm oștenire generațiilor următoare, adică o Europa a solidarității și a valorilor, a respectării statului de drept. Da, practic în lumea de astăzi noi vom fi un fel de insulă pe o planetă care, iată, e conflict și care comite excesuri în legătură cu foarte multe uh, subiecte. Asta e misa, de fapt, de aceea nu trebuie să ne înșelăm în ceea ce privește modul în care uh, vom gândi, vom reflecta la toate acestea. În primul rând, toată lumea consideră că cetățenii, societatea civilă, reprezentații, sindicatele sunt o parte întreagă a democrației și că trebuie să ieșim din aceste instituții, Domenec, nu pentru a renunța la ceea ce suntem noi, adică reprezentații cetățenilor în interiorul organelor legislative. Asta suntem noi, de fapt. Și trebuie să ne mândrim de asta, așa cum trebuie să ne mândrim de faptul că suntem membri ai Comisiei AFCO, faptul că în acest Parlament noi suntem comisia care trebuie să se gândească la aceste chestiuni instituționale și noi nu avem nevoie, nu trebuie să delegăm această competență altora, însă, în schimb, avem nevoie mai mult ca niciodată să auzim cetățenii și societatea civilă și o facem în cadrul audierilor, însă trebuie să o facem și în cadrul acestei conferințe, care reprezintă un fenomen nou. Avem conferințe, convenții interinstituționale, știu asta și eu acord o mare atenție faptului că la un moment dat cetățenii și societatea civilă trebuie să fie puși pe picior de egalitate cu noi și trebuie să aibă posibilitatea nu de a face legi, de a legiui, nu asta vor trebui să facă, ci în cazul acestei conferințe ei trebuie să aibă capacitatea de a stabili, de a defini niște priorități pe care ei le consideră ca fiind importante pentru Uniunea Europeană. Asta trebuie să ascultăm noi acolo și după aia trebuie să ne asumăm un angajament. E vorba despre respectarea rolului nostru, de a dezbate, deci, în cadrul instituțiilor și a vota dacă va fi cazul o serie de reforme sau de a propune anumite reforme. De ce nu prin referendum dacă va fi necesar, dar nu suntem încă acolo. Nu vreau să ne înșelăm. Deci atunci când se spune, atenție, dacă le dăm cetățenilor dreptul de vot în acest for, ne vom pierde prerogativele. Nu! Pur și simplu le vor da cetățenilor și societății civile posibilitatea de a se face auziți odată măcar în legătură cu prioritățile lor. Eu deocamdată am auzit prioritatea doamnei von der Leyen, care spune, îmi doresc ca înainte de iunie 2020 să avem o primă dezbatere și niște progrese clare în ceea ce privește șpiță în candidații și listele transnaționale. Da, asta am auzit eu. De altfel a fost o prioritate și a Parlamentului în mandatul anterior. Însă este asta o prioritate și pentru cetățeni? Dacă să ne gândim la problemele Europei, asta vor cere sindicatele în primul rând în legătură cu funcționarea Uniunii Europene, asta vor cere companiile în primul rând? Habar n-am. De aceea eu îmi doresc, da, să lucrăm, bineînțeles, la ceea ce considerăm noi ca fiind important, dar în același timp trebuie să discutăm în cadrul acestei conferințe, să trebuie de asemenea să-i ascultăm și pe alții, să ascultăm alte propuneri legătură cu alte subiecte. Și poate că aceste subiecte ne vor permite să reformăm situația. Poate blocajul uh, legat de unanimitate în Consiliu va fi ceva care va fi considerat prioritar de cetățeni. Știu că mulți uh, șefi de companii, sindicaliști, uh, se gândesc la asta când e vorba de evoluțiile sociale sau fiscale. Da, asta trebuie să ascultăm noi. Ton sentiment sur le fait ne faut pas. Da, Domenec, da, ai dreptate, nu trebuie să renunțăm la ceea ce suntem noi, deci adică giranții uh, democrației reprezentative, trebuie să ne aleși de cetățeni și trebuie să ne mândrim de asta. Însă asta nu înseamnă că trebuie să ne închidem aici într-o bulă. Știu că nu gândește așa, însă insist asupra acestui punct, iartă-mă că am vorbit cam mult, însă cred că există o neînțelegere la bază în legătură cu ce înseamnă această conferință. Această conferință nu e menită să facă legi, ci să ne permită ca eventual anumite legi să fie mai bune pe viitor. Deoarece suntem într-un moment de criză și de cotitură și așa cum s-a spus mai devreme de domnul Scholz și de altfel de toți oamenii cu, cu, despre asta vreau să vorbesc, despre legătura noastră cu cetățenii. Deci trebuie să ne proiectăm în viitor. Asta, asta e menirea principală a acestei conferințe. Și acum, referitor la parlamentele naționale. Aud, bineînțeles, faptul că trebuie implicate statele parlamentele naționale. Un moment donné, quand j'entends, euh, y compris des gens qui... Când aud unor pe reprezentanții ai gândirii progresiste de stânga din Franța, care spun că vor să retragă Parlamentul European o serie de prerogative, uh, uh, dând aceste prerogative statelor naționale, cum ar fi prerogative bugetare. Ei bine, când aud așa ceva, îmi dau seama că noi ar trebui să fim foarte atenți și să apărăm faptul că suntem reprezentați uh, ai cetățenilor în aceeași măsură ca și deputații sau senatorii naționali. Da, să asociem parlamentele naționale, dar să facem uh, în așa fel încât să decidă parlamentele naționale în legătură cu viitorul Europei? Ei bine, nu, mai ales pentru că avem și reprezentanții statelor membre la Consiliu, oricum. Deci, la un moment dat, trebuie să preluăm controlul. Și acum, în ceea ce privește luarea controlului, <clears throat> sunt de acord cu ce a spus în legătură cu rezoluțiile și cu faptul că trebuie să preluăm controlul de două ori. Domnule președinte, știu că dumneavoastră împărtășiți această părere și vă susțin 100% față de ce ați spus inițial, însă o repet, pentru cei care nu sunt la AFCO și care nu sunt conștienți de asta, trebuie să acționăm rapid deoarece Parlamentul European trebuie să aibă această inițiativă înainte ca această Comisie Europeană să vină cu uh, această propunere. Dintotdeauna Comisia tot ne-a spus că trebuie să gândim să facem așa și așa. Deci măcar o dată Parlamentul European să aibă această inițiativă și să spună iată cum vedem noi lucrurile, iată ce ne dorim și bineînțeles poziționați-vă însă trebuie să venim noi cu această inițiativă înainte de sfârșitul acestui an, înainte ca această comisie a doamnei Ursula von der Leyen să-și preia funcțiile. Acesta e primul lucru și al doilea lucru. Îmi pare rău. Revin, o spun din nou. Legitimitatea democratică a Parlamentului nostru decurge și din respectarea regulilor. Și respectarea regulilor înseamnă că, indiferent de valoarea și inteligența oamenilor dintr-un grup de lucru, și o spun cu mult respect pentru toți, deoarece mai mult decât asta am și prieteni acolo, spun, legitimitatea ține de respectul regulilor. Deci trebuie respectată această comisie, trebuie respectat faptul că AFCO se ocupă de chestiunile instituționale aici, că Parlamentul și plenara se ocupă de orientările generale pe care le are Parlamentul. Deci să nu ne înșelăm aici în care e problema, să nu încercăm să inventăm probleme care nu există. Avem comisie, avem plenar, avem un Parlament, deci haideți să uh, avansăm respectând regulile. Deci doar așa vom depăși divergențele dintre noi, așa cum am făcut-o întotdeauna în trecut. Mr. Cimosevici. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Masavich. Wszystkie uh, złożone... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că toate aceste structuri complexe, organizații cu competențe extinsă, evoluează și odată cu această evoluție, pot să se adapteze condițiilor în schimbare și dacă nu se schimbă, își pierd importanța. În, în curând vor fi aniversat 75 de ani de la înființarea Națiunilor Unite și vedem că este o organizație blocată din punctul de vedere al garantării păcii globale. Tocmai de aceea și-a pierdut din importanță se ocupă de alte chestiuni în acest moment, dar nu se mai ocupă de garantarea păcii internaționale. Consiliul Europei, o instituție atât de apropiată de noi geografic la Strasburg, nu a reușit să se reformeze în ultimii ani, de asemenea își pierde importanța și Europa este foarte, uh, foarte diferită față de Europa din urmă cu 25 de ani, când Consiliul Europei avea o importanță mai mare. Deci este evident pentru mine că într-o lume în schimbare și Uniunea Europeană trebuie să uh, le perceapă și să reușească să se adapteze acestor schimbări. Cu ocazia unei reuniuni anterioare am spus că această discuție ar trebui să fie cât mai cuprinzător posibilă. La ea ar trebui să participe și cetățenii europeni. Uniunea Europeană devine tot mai interesantă pentru cetățeni. Am văzut dovada acestui lucru în Uh, în acest an sunt uh, tot mai multe uh, sunt, există un euroscepticism mai, tot mai răspândit, dar și persoane care susțin integrarea și continuarea integrării europene și au demonstrat acest lucru prin participarea la vot. O asemenea dezbatere mai cuprinzătoare ar trebui să aibă două obiective. Ar fi o nu aș dori să mă refer la cine ar trebui să participe la această uh, conferință, dar am, ar fi ocazia să ascultăm pe europeni despre ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți Uniunea Europeană. Prima teză din Constituția uh, americană se referă la perfecționarea Uniunii. Deci ar trebui să încercăm să răspundem și noi aceste întrebări. Cum putem perfecționa, cum putem ameliora Uniunea din care facem parte? Și pentru acest lucru Trebuie să dăm ascultare glasului cetățenilor noștri. Pe de altă parte, o asemenea dezbatere largă ar putea fi utilă pentru a arăta cetățenilor care sunt problemele cu care ne confruntăm, pentru că în acest moment ne aflăm într-o situație puțin parada- uh, paradoxală. Peste tot în lume au loc uh, revoluții economică, tehnologică și peste 10 ani lumea va fi complet diferită față de lumea din zilele noastre. Și, din păcate, aceste evoluții, aceste revoluții nu sunt suficient de prezente în mass media și o asemenea dezbatere cuprinzătoare ar fi foarte utilă. Dacă ar trebui să, impli- să permitem și parlamentelor naționale să, partic- să participe la această co- conferință, cu tot respectul din punctul meu de vedere, dacă ne dorim ca rezultatul acestei conferințe să fie reprezentat de schimbarea tratatelor, atunci parlamentele naționale trebuie să intervină ulterior. Însă, încă de pe acum este de bun simț că trebuie să dăm ascultare și părerii parlamentelor naționale. Însă, acestea, acestora nu ar trebui să le revină un uh, rol codecisiv pe parcursul acestor dezbateri. Și am ajuns în fine și la rolul Parlamentului European. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să ne revină rolul de inițiator și de lider. Cu tot respectul pe care l-am față de Comisia Europeană, nu este rolul care ar trebui să-i revină Comisia Europeană. Comisia Europeană are alte competențe. Știu prea bine că noua președintă a Comisiei susține ideea acestei conferințe, însă nu trebuie să țină de sarcina Comisiei Europene organizarea acestei conferințe. Dacă este vorba de modificarea tratatelor, este o inițiativă de care s-ar putea ocupa și Consiliul. Însă nouă ne revine un mandat uh, special cu caracter politic, care ne este conferit de către alegători de a-i reprezenta. Și sunt de acord cu Guy, Fer, uh, cu Guy Verhofstadt. O rezoluție politică din partea Parlamentului vis-a-vis de această chestiune ar trebui să fie adoptată relativ rapid, ea nu trebuie să se regăsească în detaliu chestiuni metodologice, modul în care ar trebui să funcționeze această conferință și așa mai departe. Sunt chestiuni pe care le putem um, defini definitiva mai târziu. Însă ar trebui să informăm din timp cetățenii uh, în legătură cu organizarea acestei conferințe prin campanii de informare, spunând despre ce vom discuta, care va fi domeniul de aplicare al acestor uh, discuții și propunerea Danute Hübner, un dialog uh, permanent purtat între instituțiile europene și cetățeni, este o idee la care merită să ne gândim, cu o condiție însă. Din când în când, pe parcursul fiecărui mandat legislativ, să ajungem și la o concluzie, să tragem niște concluzii însă o perioadă de 2 ani dedicată acestei conferințe mi se pare o idee foarte bună. Mulțumesc, doamna Bearder. Mulțumesc foarte mult. Voi și foarte succintă pentru că știu că timpul se scurge rapid. Aș avea trei observații. În primul rând, este foarte bine să discutăm direcția, viitorul Europei, pentru că ne confruntăm cu diferite provocări. Acum, în momentul în care se înființase Europa la securitate alimentară după război, am construit piața unică, este un șantier um, care continuă, dar totuși am avansat foarte mult. Acum ne confruntăm cu alte provocări. Naționalismele care amenință destrămarea Euro- Europei, schimbările climatice care s-ar putea să ne aducă o multitudine de daune. Însă, trebuie să fim uh, precauți, să nu decidem, uh, să nu anticipăm de pe acum care va fi rezultatul tuturor acestor uh, deliberări. Pentru că dacă am face acest lucru, cred că am dat greș de pe, de, de pe acum. Prietenul meu din dreapta a spus că de ce discutăm acest subiect după ce am discutat în primul rând Brexitul. Eu cred că Brexitul este util pentru a trage anumite învățăminte. În același timp, în care Europa confera uh, uh, cetățenia europeană, a adoptat și articolul 50, care ignora cetățenii, dădea toată puterea, uh, toate competențele guvernului um, când vine vorba de consultarea cetățenilor. Și cred că acestea sunt învățămintele pe care ar trebui să le tragem de pe urmă, un eveniment ca Brexitul. În al treilea rând, nu pot să cred că uh, doar o femeie face parte din acest grup de lucruri. Nu putem continua astfel, nu putem spune că ne preocupă viitorul Europei, că vom avea o consultare largă, cuprinzătoare, în lipsa unei componențe echilibrate din punctul de vedere al uh, sexelor. Este profund greșit uh, absența femeilor. Sunt mai multe femei în Europa decât bărbați, deci de ce uh, ne prezentăm atât de prost în uh, fața cetățenilor. Discutăm despre reforme constituționale și recurgem la aceleași metode vechi. Deci, vă rog, când vom ajunge să creăm panelul uh, definitiv, acesta ar fi bine să fie echilibrat, pentru că dacă nu, iarăși vom da greș în fața cetățenilor. Domnul Trocșani. Intervenție fără microfon din partea vorbitorului. Je me souviens qu'à Nice on a adopté une, lors euh, de conférence intergouvernementale S-a adoptat uh, o declarație privind viitorul Europei în 2001. <coughs> Am impresia că ne repetăm, pentru că în 2000, când eram aici la ambasada la Bruxelles, domnul Verhofstadt era prim-ministru și a fost uh, inițiatorul acestei conversații despre viitorul Europei, la Lachen. Lachen. Aachen. Valerie eh, Giscard d'Estaing conducea atunci eh, discuțiile, dar în 2003-2004 discuțiile s-au soldat cu un eșec. Deci a fost așa o ambiție mare, după care a avut loc uh, referendumul uh, în uh, Olanda și s-a și în Franța și s-a petrecut o mare fractură în Europa. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim foarte atenți când vorbim, să fim prudenți, pentru că altfel eșecul este garantat. Trebuie să decidem. Vorbim despre chestiunile uh, instituții instituționale, listele transnaționale, șpiță în candidații și așa mai departe, sau lucrurile în care sunt cetățenii foarte interesați. Când vorbim despre suveranitatea europeană, ce vrem să spunem? Ce înseamnă apărarea europeană? Migrația, competitivitatea, economică, față de China, față de alte puteri. Sunt multe uh, lucruri de discutat, dar dacă începem cu șpiță în candidații și cu listele transnaționale, imediat se iscă o discuție între cele 28 de state și tare mă tem că în loc să vorbim despre subiectele cu adevărat uh, importante, vom avea o dezbatere uh, între statele membre care va duce la o fractură și mai mare între acestea. De aceea sunt foarte prudent. Trebuie să stabilim prioritățile nu spun că nu trebuie să vorbim despre chestiuni interinstituționale, trebuie să fim realiști, pentru că eu cunosc statele membre și știu că sunt state care într-adevăr se opun listelor transnaționale. De aceea nu trebuie să forțăm imediat discuția pe această temă. În opinia mea trebuie să fim uh, prudenți. E bine să putem spune ce gândim, dar totuși suntem văzuți și din afară. Ceilalți ce gândesc despre noi? Uh, sunt uh, eminenții specialiști care pot să fie uh, utili în această discuție. Când vorbim uh, despre parlamentele naționale, cred că ar fi catastrofic să le lăsăm uh, deoparte. Stadiul actual este foarte important dacă avem, uh, visăm la cai vers pe pereți, o să eșuăm până la urmă. So, I think we should think... Domnul Bozelager, trebuie să ne gândim la ce înseamnă succesul pentru noi. Dacă succesul reprezintă rezoluții um, solide, um, în spatele cărora se află un proces cu o participare um, importantă, atunci acest lucru este bun. Parlamentele naționale uh, ar trebui să participe la acest proces dacă vrem să aibă un sens acesta, însă trebuie să existe și un uh, grup tehnic care să permită participarea aceasta esențială. Pe de o parte, trebuie să existe un organism numit conferință sau uh, cum vrem să o numim, un organism care să fie principalul uh, agent decizional care să aibă o plenară și uh, să fie apoi un alt organism care să contribuie la activitățile conferinței. Deci există un organism uh, de luare a deciziilor pe care să-l definim bine și să avem și conferințe locale sau regionale uh, Uh, sau uh, un fel de reuniuni uh, digitale care să contribuie la activitatea conferinței. Deci cred că, de fapt, sunt mai multe aspecte care trebuie să fie cuprinse de conferință. Deci atât corpul cât și conferința trebuie să fie bine definite. Doamna Bischoff a spus că trebuie să facem lucrurile altfel. Eu cred că acest nou organism trebuie să fie conceput de jos în sus. Corpul, plenara, trebuie să fie formată din diversi și pilonei societății. Eu aș adăuga și primarii, de exemplu, ca potențial pilon. Dar este clar că plenara trebuie să fie factorul decizional cel mai puternic din această conferință plenară. Plenara poate vota uh, comitetul de conducere, facilitatorii de la celelalte instituții. Nu trebuie să ne gândim uh, la lucruri invers de sus în jos, creând un uh, comitet de conducere mic de la care să facem politică în stilul vechi. Cred că diferența este crucială și cred că ar trebui să îndrăznim să garantăm cât mai multă participare plină de înțeles semnificativă. Nu trebuie să spunem deja plenarei ce ar trebui să discută. Uh, grupul de lucru tehnic ar trebui să se concentreze doar pe aspectele tehnice ale funcționării acestei conferințe, pentru că este deja suficient de dificil uh, să definim participarea semnificativă, pentru că altfel uh, nu, mai, nu ne mai atingem obiectivul de a permite cetățenilor să participe la discuție. Pe scurt, dacă vrem uh, schimbări reale, atunci când concepem conferința, trebuie să definim ce înseamnă participarea semnificativă și să putem avea o dezbatere în care oamenii să poată spune, după criza Brexitului, după criza traversată de continentul european, uh, să uh, arată, să arătăm că ne-am reunit din nou, că putem avea o discuție care uh, să cuprindă multe părți uh, și care să uh, reia discuția într-un mod semnificativ. Thank you, Chair. So I would like to, to underline uh, this that our colleague has just said and uh, also... Uh... Domnul Rangel, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra unor uh, intervenții ale colegilor. Au fost, uh, sunt îngrijorat pentru că circulă niște documente neoficiale care conțin concluziile acestei conferinții înaintea conferinței, în ceea ce privește în candidaten și listele transnaționale. Deci au fost decise, totul s-a rezolvat. Deci, vă rog, dacă organizăm o conferință dedicată viitorului Europei, în cadrul căreia toate toate părțile interesate, instituțiile, parlamentele naționale, naționale participă și în mod special cetățenii, societatea civilă au o participare uh, reală, nu putem discuta de pe acum despre rezultate, nici măcar despre termene limite. Până în 2020 deja să vină o propunere. Mi se pare cu totul și cu totul bizar. Sunt cu totul de acord cu ideea că nu putem stabili de pe acum agenda, însă, în mod Uh, foarte probabil, uh, trebuie menționate câteva subiecte, inclusiv uh, cele două pe care le-am menționat. Și sunt dispus să începem o discuție făcând tabula rasa, adică să fim deschiși oricăror soluții dacă sunt echilibrate. Însă problema este următoarea. Ar trebui să existe o clauză care să confere conferinței posibilitatea îmbogățirii agendei, ordinii de zi. Astfel am putea um, permite conferințe în sine, uh, am putea conferi cetățenilor și parlamentelor național, uh, naționale um, de a, posibilitatea de a discuta anumite subiecte. Și sunt uh, cu totul de acord că AFCO este comisia competentă pe fond. Așa stau lucrurile. Însă, și aici nu sunt cu totul de acord cu declarația lui Pascal Duron, pentru că întregul Parlament este vizat. Dacă vom discuta prioritățile Uniunii Europene, haideți să ne gândim la Uniunea Apărării sau politicile de mediu. Acest lucru vizează întregul Parlament și nu doar Comisia AFCO. Chiar, de exemplu, gândiți-vă că ne-am dori să ă, definim o politică comună legată de demografie, o, problem, o problemă cu care se confruntă toate statele membre, întreaga Uniune Europeană. Nu, este o politică comună sau este o chestiune instituțională? Deci ce doresc să spun este că e nevoie de, o, de un echilibru între intervenția noastră și ă, o, o intervenție mai ă, îngrădită și una cu un caracter mai general. Și un ultim, un ultim comentariu. Trebuie să fim, trebuie să fim foarte precauți vis-a-vis -vis de chestiunea cet- reprezentării cetățenilor și a societății civile, pentru că este foarte greu să ne închipuim cum poate, va, poate avea loc această uh, implicare. Un lucru este participarea. Aceasta poate fi susținută prin instrumente digitale, adunări și așa mai departe. Însă să există reprezentanța cetățenilor și cum uh, să, sunt de acord că trebuie să existe reprezentanța cetățenilor, însă nu va fi atât de uh, ușor de definit, va fi o sarcină greu de, greu de realizat. Și ultimul, ultimul uh, comentariu, în ceea ce privește echilibrul, paritatea de gen, cuvintele lui Catherine. În cazul grupului de lucru nu cred că are rost. E o chestiune mai degrabă tehnică. Uh, și dacă este să ne uităm la grupul de lucru. Vă dau un exemplu în aceeași logică. Sunt patru eurodeputați uh, germani. Majoritatea. De ce? Nu există un echilibru între statele membre. Da, echilibru de, echilibru de gen este important, însă din punctul meu de vedere nu este o problemă acum, dacă mă întrebați. Conducerea Uh, conferinței. Uh, structura, participarea cetățenilor ar trebui să reflecte uh, echilibrul de gen. În cazul grupului de lucru nu cred că trebuie să insistăm pe această paritate. Cred că așa s-au uh, întâmplat lucrurile. Și acest, acest, acest exemplu al majorității germane nu trebuie perceput ca o critică. Este o întâmplare și nu este nimic dăunător, este un lucru absolut normal, sunt persoanele pe care uh, le-au indicat uh, grupurile politice. Și apropo, uh, grupul dumneavoastră ar fi putut propune o femeie și l-a propus pe domnul Verhofstadt. It's only to say, please. Deci, vă rog, haideți să fim rezonabili. În acest uh, caz este vorba de un grup de lucru tehnic cu caracter temporar. Haideți să dăm dovadă de înțelepciune, dar este doar un comentariu. Domnul Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă aduc aminte că scopul acestei discuții este să pregătim rezoluția pe care Comisia AFCO urmează să o propună plenarei și care sperăm că va fi adoptată până la sfârșitul acestui an. Permiteți-mi însă să mai adaug că, din punctul meu de vedere, decizia conferinței președinților de a institui un grup de lucru e o decizie bună. Pentru că astfel uh, permitem implicarea tuturor comisiilor și sunt de alminteri mai multe comisii care s-au uh, implicat, își doresc să se implice în uh, discutarea modul în care va fi organizată această conferință privind viitorul Europei și mă bucură să văd că președint, că însuși președintele Parlamentului European um, s-a implicat, conduce acest grup de lucru. În al doilea rând, cred că rezoluția pe care urmează să o adoptăm. Primul scop al acestei rezoluții ar trebui să fie apărarea rolului Parlamentului European în această conferință privind viitorul Europei. Și nu cred că ă, trebuie să considerăm că lucrurile se vor desfășura de la sine astfel, pentru că celelalte instituții au propriile păreri despre cum ar trebui să fie organizată această conferință. Tocmai de aceea această rezoluție atât de importantă, dincolo de activitatea grupului de lucru. Prin această rezoluție, plenarea Parlamentului European va avea ocazia să apere un uh, rol de lider pentru Parlamentul European în organizarea conferinței privind viitorul Europei. În al doilea rând, această rezoluție ar putea fi o ocazie de a ne aduce contribuția um, la metodologia urmată de această conferință. Cred că ar trebui să apărăm în mod ferm mecanisme care să permită participarea societății civile, fără a le încurca, fără a crea o confuzie cu instituțiile existente care dispun deja de propria legitimitate democratică și care permit luarea unor decizii pe plan european. Un lucru este participarea și un alt lucru este crearea unei confuzii între această participare cu alte, cu noi instituții, cu vechi instituții uh, și punerea sub semnul întrebării al legitimității uh, democratice. Da, trebuie să existe o participare, dar la sfârșitul uh, acestui proces instituțiile sunt cele care trebuie să ia decizii pornind de la contribuțiile aduse de cetățeni și de organizațiile societății civile. În plus, această rezoluție poate reprezenta o ocazie și pentru a ne spune părerea vis-a-vis -vis de subiectele, de agenda acestei conferințe. Însă este mai degrabă vorba aici de viziunea pe care avem noi față de viitorul Europei, viziunea pe care avem față de conferință în sine și nu este vorba de stabilirea propun- subiectelor discutate, nu este vorba nici de cum de discutarea rezultatelor discuțiilor acestor uh, conferințe, inclusiv dacă va fi vorba sau nu despre oportunitatea modificării tra- tratatelor. Este o decizie pe care conferința va trebui să o ia. Deci, dacă ne dorim o Europa mai democratică, ar trebui pur și simplu să spună că ne dorim ca acest subiect să fie discutat și apoi vor veni probabil mai multe propuneri. Sunt sigur că se va discuta despre spitzen candidaten, despre candidații de vârf, însă nu ține de noi să impunem agenda. Noi ne dorim o, o Europa mai democratică, mai eficientă, cu o birocrație uh, redusă o uh, Europa mai echitabilă, mai justă, o Europa mai prosperă, mai sigură, o Europa mai durabilă. Acestea ar fi subiectele care ar demonstra cetățenilor că ne dorim o conferință care țină seama de preocupările lor. Acesta ar trebui să fie scopul rezoluției, după care depinde de grupurile politice, de diferitele comisii, să discute care ar fi propunerile detaliate necesare pentru a atinge toate aceste blocuri fundamentale pentru noi. Există foarte multe idei privind participarea la această următoare reuniune. Este evident că insistăm în favoarea unui text redactat de Comisia AFCO, votat în plenară înaintea sfârșitului acestui an. Nu va fi ușor pentru că va trebui să insistăm pe lângă liderii grupurilor politice. Deci vă rog, dacă doriți să ne atingem acest uh, obiectiv, va trebui să discutăm cu toți liderii tuturor grupurilor politice, politice la conferința președinților. Va trebui să discutăm cu toți liderii. To defend our interests, because you know... Trebuie să ne apărăm interesele. Nu, trebuie să se înțeleagă importanța acestei comisii. Noi trebuie să pregătim, să așternem calea pentru participare puternică a Parlamentului. Parliament. For this, I think we will... Clar că această conferință va fi organizată în Parlamentul European. Acesta va fi sediul ei, asta e clar. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Acum, în ceea ce privește adoptarea procesului verbal la reuniunea din 3 septembrie, dacă nu aveți observații, considerăm acest proces verbal ca fiind adoptat. Nu aveți observații. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem data viitoare. La revedere!